în aparate. Începem cu raportul privind câmpurile electromagnetice și începem imediat cu amendamentul C1 de compromis. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? C1 se adoptă. Apoi, amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. C3. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Așadar, cele trei amendamente de compromis se adoptă. Continuăm cu amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Ridicați mâna, vă rog. Pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă. Amendamentul 7 uh, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul acum 50 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum <clears throat> trecem la 54. Cine este pentru? Ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum trecem la 61. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum trecem la următoarea pagină, amendamentul 63, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la 71 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Abțineri. Se adoptă. Da? Am o propunere, spune doamna deputat, de la amendamentul 75 până la amendamentul 91, am putea să le votăm în bloc. Pentru că Altfel... Nu? Alors, je propose pour les annexes de 116 à 140. De pro vă propun pentru să votăm în bloc anexele de la 116 la 144. Deci anexele de la 116 la 144. Să le votăm în bloc. Cred că putem să facem asta. Atunci Putem să vedem și de la 96, eh, de la 76, îmi cer scuze, putem să începem și de la 76 până la amendamentul 81, votăm în bloc, de la 76 până la 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Deci de la 76 la 81 le respingem. de la 82 începem să votăm separat, pentru că avem uh, propuneri diferite aici. Și începem așadar cu amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este pentru următorul? 88. Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Cine este pentru? 98. Pardon, 18. Îmi scuze. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93 cu o corecție, așa cum vedeți în dosar. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nouăzeci și șase. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, Nu, 105 este caduc, 106. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Douăzeci și doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la 111, un vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cine este pentru? Cine este pentru prima parte? A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 pentru, 31 împotrivă, 8 abțineri. Se respinge. Asta a fost prima parte. Acum a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A doua parte se adoptă. 24. Cine este pentru? Deci la 24 pentru, acum împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a propus așadar ca de la amendamentul 116 până la 144 să votăm în bloc. Mi s-a părut o, o propunere excelentă din partea colegei noastre. Ca urmare, cine este pentru acest bloc? Cine este împotrivă? Abțineri. Așadar, blocul de la 116 la 144 se respinge. Acum amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, considerentele. Amendamentul 1 din partea raportorului. Cine este pentru, să ridice mâna. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 36. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Cu un amendament oral. Cine este pentru. Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și ajungem la votul pentru întregul text. S-a deschis votul. Se pare că avem un vot în plus aici. Se închide votul acum. 55 pentru. Așadar îl felicităm pe raportor. Jetzt kommen wir zur nächsten Abstimmung. Berichterstatter. Trecem la următorul vot. Raportoare Uta Haug. Komm, jetzt kommen wir zum generalen Haushalt, allgemeinen Haushalt. Trecem acum la bugetul general. Avem amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum trecem la votul final. Deschidem acum votul pentru votul final. Haben alle Kollegen abgestimmt? Die Abstimmung ist A votat toată lumea. Atunci se închide votul. Avem 55 de voturi pentru și un vot împotrivă. Felicitări Iudei Haug. Jetzt kommen wir zur Europäischen Umweltagentur. Trecem la Agenția Europeană de Mediu. Avem un amendament aici. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la votul final, astfel și deschid votul.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 votul cu privire la EMA și avem amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci se respinge din câte văd. Trecem acum la amendamentul 2. Avem aici un vot pe părți. Votăm mai întâi prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă prima parte. Acum trecem la partea a doua. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se respinge. Jetzt kommen wir zu Abänderungsantrag 3 mit mündlichen Abänderungsantrag. Bun, acum trecem mai departe. Prima parte de la amendamentul următor. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Abendungsantrag 3 haben wir dann. Amendamentul 3 acum. Ultimul, ultima frază. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se respinge. Trecem la numărul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Încă mai votăm. Deci se respinge din câte văd, iar... Da, vă rog, doamna Rivazi. Da, domnule președinte, vreau să fac o nouă propunere în legătură cu amendamentul meu oral aș vrea să vă întreb dacă pot să-l citesc. Propunerea este următoarea. Dacă serviciile de audit intern în raportul lor uh, din septembrie 2010 continuă să găsească o proastă execuție, atunci uh, la EMA, atunci ar trebui să se să se publice o listă a tuturor produselor medicale uh, la care trebuie uh, îmbunătățită procedura. Vreau să întreb pe raportori, deci raportoarea și persoana de contact cu agenția, ce părere au despre acest lucru. Da, doamna Haug. Uh, suntem de acord că, așa cum este formulat, putem vota pentru. Sunt pentru. Bine, atunci votăm uh, pentru. Votăm atunci așa asupra amendamentului oral, deci acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Astfel se adoptă. Trecem acum la amendamentul 6. cine pentru? Taghini. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Entschuldigung, 6 war abgelehnt. Îmi pare rău, aveți dreptate, 6 s-a respins. Atunci trecem la numărul 7 cu amendament uh, oral în două părți. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la votul final. Se deschide votul. Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul. 59 de voturi pentru, una împotrivă, o abținere. Felicitări Iudei Haug. So, jetzt kommen wir zur EFSA. Ich ab Trecem la votul pe EFSA. Avem amendamentul 1 și votăm în două părți. Prima parte, mai întâi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua acum, care a fost completată de către un coleg cu un amendament oral. Cine dorește să voteze pentru, vă rog să ridicați acum mâna împotriva cum abțineri și se respinge. Acum trebuie să votăm originalul din a doua parte de la 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum continuăm cu amendamentul. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. Deci partea a doua, fără amendamentul oral. Deci textul original. Așa votăm acum. Deci textul în original al amendamentului. Se deschide votul. S-a închis. 13 voturi pentru, 47 împotrivă, o abținere se respinge. Acum trecem la amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 3 cu un amendament oral. Cine este de acord să ridice mâna? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O abținere și se adoptă. Jetzt kommen wir dann zu Abänderungsantrag 6. Dafür. Trecem la următorul uh, amendament 6. cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 cu amendament oral din partea raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar eu zic să verificăm totuși electronic. Der Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul, 47 uh, pentru, 13 împotrivă, este totuși destul de clar. Și acum uh, trecem la votul final. S-a deschis votul. Der Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul. 51 pentru, 10 împotrivă. Felicitări încă o dată raportoarei. Dann kommen wir zur Abstimmung über die Trecem la votul pe ECDC. Acum nu avem amendamente, deci putem să votăm votul. De fapt, trecem la votul final. S-a deschis votul final. Grupul S și D are un membru în plus la vot, trebuie să retragă un membru cartela. Bun, acum e corect. S-a închis votul, 58 de persoane pentru, o persoană împotrivă. Se adoptă. Jetzt kommen wir zur Chemieagentur. Trecem la Agenția pentru Produsele Chimice și avem două amendamente aici. Mai votăm, votăm mai întâi amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acum putem trece chiar la votul final direct. S-a deschis votul. S-a închis 59 pentru și o abținere. Felicitări raportoarei. Thank you. Dann steigen wir gleich ein mit Abänderungsantrag 1. Continuăm acum cu amendamentul 1. Cine este pentru la următorul raport? Împotrivă? Se adoptă. Atunci trecem la amendamentul 2. Acest amendament se va vota în trei părți. Prima parte, mai întâi cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu zic să verificăm electronic. Partea a doua, deci. Se deschide votul la partea a doua, amendamentul 2. Die EVP hat einen. PP1 plus. Vă rog, retrageți un membru Bun, e bine. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 33 împotrivă, deci se respinge partea a doua de la amendamentul 2. Trecem la partea a treia de la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 3 Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Eu zic să verificăm. S-a deschis votul. Der Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă cu 36 pentru 24 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 4, prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 5, partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Deci, partea a doua de la 5. Se verifică acum. Hmm? Mm -hmm. Der Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul. Este evident că se respinge. Iată cum ne-am înșelat. Bun, deci se respinge destul de clar. Trecem la amendamentul 3 și 4, care sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 6. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se, se respinge, mă scuzați. Și acum trecem la amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri, eu zic să verificăm. Se verifică amendamentul 7. So, der Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul. 23 uh, pentru și 36 împotrivă, deci se respinge. Numărul 8 acum, amendamentul 8 cu amendament oral. Cine-i pentru? <clears throat> Împotrivă. Văd că se adoptă. Amendamentul 9 cu un amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Pentru că nu a fost clar, deci haideți să mai votăm uh, încă o dată amendamentul 10. Der Wahlgang ist geschlossen. 23... S-a închis votul, 23 pentru, 37 împotrivă, se respinge. Amendamentul 11, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred, da, se adoptă. Acum trecem la 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge foarte clar. Iar acum la 14, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 15, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum 16, cu amendament oral, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, electronic. Vă rog să deschide votul. Se închide votul. 57 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări raportorului și astfel cred că am terminat aproape, aproape am terminat, era să uit un raport, spune președintele, important, pe tema schimbărilor climatice, punctul 14 de pe ordinea de zi. habe meine weibliche Seite nicht vergessen, Frau. Nu mi-am uitat partea feminină, să știți. Deci, doamna raportor nu este prezentă, dar cred că putem vota și în absența ei. Eu zic să începem. Deci, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred eu. Bine, verificăm. Verificăm amendamentul 5. <coughs> So, der Wahlgang ist geschlossen. S-a închis votul și se respinge 5. Se respinge cu 28 pentru și 29 împotrivă. Și o abținere. Să trecem la 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Nu, 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 13 cinei pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 15. Avem aici un vot pe părți. Prima parte, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 14. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru, împotriva, abținere, se respinge. 19 a pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 19b pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum continuăm cu 22. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. 22. Bine, verificăm 22. Sigur că da, dacă doriți. Se deschide votul. Și se închide. 29 pentru, 30 împotrivă, cu o abținere, deci se respinge. Bine că am verificat. Continuăm acum cu 23, da? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vreți să mai verificăm? Da, se pare că mulți colegi nu au votat, deci haideți să verificăm 23. S-a închis votul. patru pentru, 13 împotriva, se adoptă. Cine este pentru 25? Împotriva, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Și acum trecem la votul electronic final. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Vă rog să votați. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, 7 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări uh, doamnei raportor în absență. Se adoptă astfel raportul dumnei. Die Abstimmungen sind damit beendet. Am încheiat astfel uh, votarea pe ziua de astăzi. Aș vrea să-i rog pe colegii care vor să rămână în sală, să rămână în sală și cei care doresc să părăsească sala, să o părăsească acum. Pentru ca să putem începe cu punctul 15 și anume întrebarea orală din partea Lindei McEwen. Comisia însă nu este încă aici, deci aș propune dacă doriți ca să nu pierdem timpul să-i dăm cuvântul mai întâi Lindei. McGavin pentru ca să ne facă o introducere în subiect. Domnule președinte, problema mea este că întrebarea se adresează comisiei. Deci am nevoie de comisie ca să pot pune întrebarea. Comisia, dacă nu este aici, cred că ar trebui să așteptăm. Dar este aici comisia. A, nu, nu știam că e aici. Bun. Bine, atunci putem să începem așa cum prevăzusem. Îmi cer scuze că nu v-am văzut, atunci uh, putem să începem deci cu acest punct. Thank you, Mr. Chair. Ladies and gentlemen, good morning. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, uh, bună ziua. Mă numesc Sabine Le Crenier și reprezint unitatea legată de Sănătate și Tehnologii Medicale la DJ Sango. Colega mea va sosi foarte în curând, de asemenea. Dar uh, deja pot să încerc să dau un răspuns doamnei McAven. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei McAven pentru întrebarea pe care ne-a adresat-o uh, privitor la ce se numește deja cazul sau afacerea PIP, știți bine că uh, producătorul PIP a produs în mod fraudulos sau a introdus uh, silicon industrial, industrial în protezele mamare, fără să țină cont, cont de uh, tot ce înseamnă conformitate uh, pe sănătate în ce privește implanturile uh, mamare. Deci a introdus, a folosit silicon industrial. E asta deci o un caz clar de fraudă. Comisia urmărește cu atenție acest caz și este în contact cu statele membre vizate, mai ales Germania și Franța, pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat. Doamna Destori ne-a trimis o scrisoare de răspuns în ce privește acest caz sau ne va trimite răspuns mai bine zis în februarie, iar Germania este pe cale de a efectua controle în acest sens prin autoritățile sale de resort. S-ar putea ca din motive de uh, securitate nu toate, toate detaliile să fie dezvăluite. Uh, mai multe probleme se pun. În primul rând, care este situația actuală? În primul rând, avem abordări diferite ale, riscul, ale managementului de risc în diferite state membre, așa că trebuie văzut ce se va întâmpla dacă eventual, cum se întâmplă în Franța și Germania, se hotărăște înlăturarea acestor proteze. În alte state însă nu s-a hotărât acest lucru. Oricum, monitorizarea trebuie să fie atentă și trebuie să existe o monitorizare, de exemplu, cum se întâmplă în Regatul Unit, de la caz la caz. Oricum, statele membre urmăresc cu atenție evoluția cazului și iau măsuri adecvate pe plan național pentru a facilita deciziile legate de risc în statele membre, Comisia, împreună cu o comisie de experți, se apleacă asupra unui raport pentru a-și da avizul, așadar, privind riscul acestor implanturi. Iar această opinie, acest aviz științific, va fi prezentat până sfârșitul acestui an. A doua întrebare care se pune este cum putem să evităm astfel de situații pe viitor. În acest moment, Comisia se pregătește să revizuiască legislația de profil, e vorba de echipamente medicale și sperăm că o primă propunere va fi transmisă în prima parte a anului 2012. Noi dorim deja să uh, consolidăm sistemul pentru a evita cazuri sau afaceri uh, ca cea legată de PIP. Dorim, printre altele, să uh, întărim partea de notificare a autorităților naționale, Dorim, de asemenea să îmbunătățim vigilența, prudența, supravegherea pieții și aceasta împreună cu autoritățile naționale competente. De asemenea, dorim să centralizăm datele legate de incidențe, evoluții și uh, analize, precum să și uh, coordonăm măsurile care se impun. În ultimul rând, dorim o îmbunătățire a trasabilității producerii și desfacerii de produse, de echipamente medicale uh, eventual prin introducerea unor elemente de identificare a acestor echipamente. Comisia dorește să tragă niște învățăminte din această afacere PIP pentru a putea îmbunătăți legislația noastră în materie de echipamente medicale. Dacă este să ne uităm uh, Uh, pe, la legislația de farmacovigilență, mai ales după cazul mediator, Comisia s-a și apucat să facă o serie de teste de rezistență, stress test, pentru a vedea exact cât de bună este legislația noastră în uh, contextul actual și în vederea revizuirii ulterioare. În primul rând dorim să adunăm uh, informații care să ne ajute să înțelegem ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Apoi dorim să analizăm uh, legislația în vigoare și să vedem ce impact a avut elementul timp. În sfârșit, dorim să vedem în ce mod uh, ne vom ocupa de această problemă Eventual să vedem dacă nu trebuie să avem în propunerea noastră dispoziții suplimentare care să ne asigure că astfel de cazuri, cum este cel al PIP, nu vor mai apărea pe viitor. În timpul acestor teste și încercări, vom analiza cu atenție activitățile organismelor de notificare, de exemplu, vizite neanunțate la producător la fabricant sau preluarea de eșantioane de la acesta. De asemenea, vom vedea ce mecanisme de vigilență există în acest moment. Pentru moment, numai producătorul este cel care poate să, sau dacă vrea să uh, notifice. Uh, să nu uităm nici componenta internațională în tot ce înseamnă audit. Iată, eu cred că toate aceste măsuri care se preconizează plus uh, măsuri ulterioare care vor decurge din aceste teste, stress test, vor uh, îmbunătăți cu toate sistemul nostru și ne vor asigura că numai acele echipamente medica medicale sigure și performante sunt puse pe piață spre beneficiul cetățenilor. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul mai întâi Lindei McEvan. Trebuie să vă spun că avem atât de multe luări de cuvânt dorite încât trebuie să ne limităm la două minute pe vorbitor. Avem de asemenea, vreau să vă informez, o echipă de televiziune de la Europe, Satellite, uh, Europe by Satellite în sală. Deci, trebuie să știți că sunteți filmați, vreau să vă spun. Deci, mai întâi are cuvântul Linda McEvan. Thank, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare bine că Comisia analizează cu atenție acest uh, subiect și prompt, pentru că și eu, ca și alții, am fost șocată de ce s-a întâmplat cu aceste uh, echipamente medicale, cu aceste componente medicale. Bineînțeles că punctul de plecare este o fraudă și este clar că astfel de infracțiuni uh, sunt greu de urmărit de, și pedepsit de lege, însă aș dori ca Comisia să mă lămurească pe anumite aspecte. În primul rând, tot ce înseamnă inspecții și controle. Această companie în Franța, de bună seamă, nu a spus uh, organului de reglementare că folosea silicon industrial. Și în acest context, uh, este clar că inspecțiile neanunțate sunt cele mai bune, pentru că nu poți să dai un preaviz de trei săptămâni și să te aștepți ca inspecții să se desfășoare așa cum trebuie. Apoi, coordonarea cu uh, agenții cum ar fi autoritatea uh, Food and Drug Administration din Statele Unite sau alte autorități internaționale. Ce se întâmplă cu această coordonare? ce s-a întâmplat atunci când s-au ivit aceste temeri. Și mm, cum se poate că pe plan european nu s-a știut mai mult despre acest lucru. Ar trebui ca și agențiile europene de profil să coordoneze, să se concerteze mai bine. Apoi, modul în care sunt culese datele pe teren uh, în diferite state membre. Știu că există o bază de date comună în ceea ce privește aceste echipamente și componente medicale pe plan european, pe diverse state, însă nu știu dacă avem date specifice privind tipurile de implanturi și silicon. Apoi, tot ce înseamnă acea urmărire, monitorizare, elemente de identificare pentru aceste produse. Trebuie ca practic, uh, cei care se ocupă cu implanturile să poată să urmărească și să identifice imediat dacă un implant este defectuos. În țara mea, de exemplu, este imposibil ca autoritatea publică să știe cine a primit ce implant. Și Vreau să întreb Comisia dacă pentru următoarea versiune a directivei va include ceva în acest sens, ceea ce lipsește actualmente. Mulțumesc și acum are cuvântul François Postet. Ah, nu, Richard Zibel mai întâi. Te rog. Mulțumesc foarte mult, François Grostet. Trebuie să participe, din păcate, la altă reuniune și m-a rugat să o reprezint. După cum spuneam, e vorba aici de o firmă franceză, dar aceste implanturi se folosesc în toată Europa. Și dacă ne gândim că 400 până la 500.000 de femei sunt acum afectate de această problemă, vă da, ne dăm seama cât de mari sunt daunele în acest caz. Eu zic că ar trebui să ne gândim foarte serios ce facem cu legislația pentru produsele medicinale în Europa, în general, pentru ca aceasta să fie mai sigură. Iar abordările pe care le-am uh, văzut uh, din partea Comisiei, cred că sunt foarte importante, așa cum a spus și Linda înainte, pentru că la produsele medicale este important să existe aceeași siguranță ca și la autorizațiile acordate pentru medicamente. Cred că avem multe de corectat pentru că foarte multe produse moderne nu mai sunt neapărat bine de, ușor de încadrat în medicament sau produs medical. La produsele acestea, așa numite borderline, cred că ar fi bine să facem o dublă autorizație. În orice caz, toți pacienții din Europa trebuie să aibă siguranța că produsele care se folosesc să corespundă unor standarde înalte. Din păcate, însă, procedura de autorizație națională nu oferă întotdeauna garanția acestor standarde, iar dacă ne gândim că avem o piață de 500.000 de oameni și multe lucruri se întâmplă pe baza autorizațiilor la nivel național și pe baza eșantioanelor, vă dați seama că nu putem să acoperim foarte bine aceste produse. E nevoie, deci, de o eșantionare la nivel european, aș spune eu, pentru ca să putem cu adevărat acționa eficient. Acum, trebuie în același timp să supraveghem tot timpul și piața, pentru și pacienții ar trebui să fie implicați în această monitorizare și în uh, crearea de canale de comunicare, și înainte, deci și în aval și în amonte. Cred că marca de care vorbim acum este extrem de uh, Um, edificatoare, pentru că vedem că pro problemele pot apărea și la un moment mai întârziat. Aș vrea să atrag atenția Comisiei că este o problemă foarte gravă care ține de consumator și vreau să întreb Comisia când vine cu o propunere completă. Mulțumesc spune președintele. Acum are cuvântul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Linda, pentru această inițiativă. Într-adevăr, avem de-a face cu un caz dramatic aici și este bine că Comisia a reușit să pregătească deja anumite texte pentru ca să îmbunătățim produsele medicale. Oficiile naționale trebuie să fie mai bine dotate uh, și uh, supravegherea pieței trebuie să funcționeze mai bine. Acest subiect este valabil și pentru alte produse, bineînțeles. Extrem de importantă mi se pare însă trasabilitatea. Comisarul Dali ne-a explicat ieri cum există și în Danemarca unele cazuri cu aceleași implanturi uh, în care, de exemplu, 60 de implanturi au fost uh, descoperite din partea firmei PIP, deci aceste implanturi au fost descoperite ca fiind nocive. Au fost operate peste 1000 de femei într-o clinică, o clinică care s-a închis și care a ars toate documentele care existau. Deci vă dați seama că 1000 de femei acum nici nu știu care este implantul care le-a fost uh, um, introdus. Vă dați seama cât de gravă este această problemă în cazul trasabilității. Legislația din Statele Unite ar trebui să fie analizată, n-ar trebui să fie copiată ca atare, zic eu. O idee care vine din partea unor experți naționali din Germania este ca să se efectueze controle neanunțate, nu numai la producători, dar și pe tot lanțul de furnizare. De exemplu, așa cum facem la medicamentele care sunt livrate în uh, farmacii, pentru că s-ar putea ca frauda să intervină chiar mai târziu în lanțul de livrare și nu neapărat la producător. Aș vrea să rog Comisia deci să ține cont și de acest aspect al posibilei fraude pe parcurs și să introducă acest aspect în directiva revizuită pentru produsele medicale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Peter Lize, și acum are cuvântul Dagmar Rold Parent. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Regret că tema aparaturii medicale ajutătoare este discutată doar pentru că am avut întâi de-a face cu un scandal. Pentru că problema cu această aparatură există de când există și legislația pentru ea. Și faptul că lucrăm acum la o revizuire a acestei legislații nu se întâmplă decât pentru că am constatat că există lacune. Ceea ce s-a spus aici este corect, dar, din păcate, nimic nu ar schimba în uh, ceea ce spunem noi realitatea că aceste lucruri se pot întâmpla din nou. Prin legislația veche se poate ca statele membre să numească oficii care să verifice, de exemplu, componența tehnică a produselor, ceea ce este o absurditate. De exemplu, în Germania sunt 16 oficii. Deci fiecare producător poate să decide la care din aceste oficii poate să vrea să meargă. De exemplu, francezul poate să meargă la un birou din Polonia sau un producător german poate să decide să meargă în Italia să fie verificate produsele sale. Există destule astfel de oficii autorizate. Doamna Lecrănie a spus că producătorul acestor implanturi de silicon a dat, a oferit date false că a folosit silicon medicinal, chiar și dacă ar fi indicat altceva, de exemplu um, tuful, deci uh, autorizația care se acordă din partea, de exemplu, unui land, cum ar fi Rhineland, um, ar n-ar fi fost în stare să identifice frauda aceasta, pentru că nu au capacitatea să o facă. Așadar, pentru produse medicinale care se introduc în corp sau pentru altfel de produse care pot avea un efect grav, eu zic că trebuie să întrebăm Comisia dacă este de părere că, independent de acest caz pe care îl discutăm aici, oficiile autorizate în statele membre sunt de fapt cele mai mare lacună în acest lanț. Ele trebuie să fie modificate, trebuie să găsim alte soluții. Eu cred că trebuie să existe o singură autoritate care să controleze, așa cum avem EMA pentru medicamente la Londra. Nu cred că un uh, centru comun de cercetare care se ocupă și de chestiuni nucleare și alte probleme ar putea să dea o soluție adecvată la o astfel de problemă. Eu cred că trebuie un oficiu european numai pentru această problemă și vreau să întreb Comisia dacă este de părere că este nevoie și de o altă procedură de autorizare pentru că acest, categoria aparaturii medicale de la 1 la 3 trebuie să fie mai bine implicate. Trebuie să înțelegem că avem aceste oficii naționale care sunt problema în acest lanț și trebuie să avem altă analiză a substanțelor active decât avem acum. Deci, procedura de autorizare, procedura de numire a oficiilor autorizate trebuie să fie mai bună, că atunci nici nu mai avem nevoie de atâtea controle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, care cuvântul acum Chris Davis și aș vrea să închid lista vorbitorilor, pentru că altfel nu mai facem față cu un minut. Deci am așa Chris Davis, Michel Rivazi și închid microfonul pentru ca să auziți. Dan Schilders, Schaldemos und viele, viele andere. Okoni, Hibner, Weisgerber und... McGuinness. Ja, ist mit drauf. So, dann gibt Bun, am uh, citit toți, uh, toate persoanele care v-au luat cuvântul și doamna Antonescu, am închis microfonul chiar atunci, îmi cer scuze. Acum, deci am încheiat lista vorbitorilor, toată lumea este pe listă, trebuie însă să ne limităm la un minut și jumătate. Acum îi dau cuvântul lui Chris Davis mai întâi. Thank you, Chairman. Two... Mulțumesc. Două întrebări pentru comisie. Implanturile mamare din Franța au fost ele aprobate de autoritatea de reglementare a pieței uh, în Franța și au primit uh, marca de conformitate CE. Dacă este cazul, aceste organisme naționale pot să împiedice punerea pe piață a acestor produse marcate CE. Mulțumesc! Als nächstes spricht Michel. Și acum are cuvântul Michel Rivazi. Euh, Mulțumesc. Vreau să reamintesc colegilor că au existat mai mult de 500.000 de persoane care au primit aceste persoane, aceste implanturi în lume. 30.000 în uh, Franța uh, și apoi mai multe în Regatul Unit, dar foarte, foarte multe în America Latină. E vorba, în primul rând, de o problemă de certificare nu un organism francez a făcut acest lucru, ci, așa cum a spus colega, un organism sau o autoritate germană. Însă, dacă e vorba de a primi un certificat, e bine, când există controle în laboratoarele în cauză, trebuie să existe nu trebuie să fie anunțate aceste controle, pentru că se pare că directorul respectiv, când a aflat de inspecție, a eliminat practic de pe etajere toate substanțele care nu erau conforme. Deci, dacă avem un astfel de organism de certificare și marcaș CE, foarte bine, dar trebuie să existe controle inopinante. Dacă nu, cineva care se simte cum pe căciulă o să elimine produsele care nu sunt bune. Apoi, a doua problemă, agențiile naționale. Nu trebuie să uităm că chirurgii, mai ales la Marsilia, uh, încă din 2008 constataseră că existau probleme, disfuncțiuni și anunțaseră, alertaseră agențiile naționale. Deci, trebuie ca acestea să poată să dea socoteală imediat dacă există efecte nocive secundare ale acestor implanturi. Apoi, nimeni nu mai vorbește despre încă un lucru evident până la urmă, răspunderea chirurgilor. Cum se face că acești chirurgi de ani de zile puneau aceste implanturi uh, și femeile se prezentau apoi uh, pentru că existau uh, uh, perforări la nivelul implantului și chirurgii erau la curent, nu e așa? Și cred că din punct de vedere juridic, acești chirurgi au câștigat o grămadă de bani, foarte mulți bani și ar trebui să și răspundă. Dragă colegă, spune președintele, da, ultima întrebare bare pentru doamna de la comisie. Se pare că și la acele meșe vaginale s-ar putea să apară aceeași problemă și în cazul testelor care sunt precanizate vreau să știu ce se va face aici. E vorba de produse din Europa și din America. Mulțumesc! Vă rog frumos, dragi colegi, să respectați un minut jumătate din corectitudine față de ceilalți colegi. Toată lumea are probleme de discutat și nu poți să-l las pe cineva două minute jumătate pentru că îi tai pe ceilalți după aceea. Gil Palniu are cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Să constatăm, totuși, că ne confruntăm încă o dată cu un scandal privind securitatea sanitară în Uniunea Europeană, care seamănă, din păcate, cu ceea ce s-a întâmplat în cazul mediator. Și se ridică aici mai multe întrebări, la care trebuie să găsim un răspuns, cel puțin Comisia trebuie să ne dea un răspuns, așa cum spunea și doamna Linda McAven, uh, s-a confirmat că încă din anul 2000 Agenția Americană pentru Medicamente a emis o scrisoare de avertizare în ceea ce privește această companie PIP, spunând că în urma inspecției care a avut loc la uzina din Franța s-au identificat produse frauduloase, falsificate. În al doilea rând, Comisia Europeană ne poate confirma că știa că în 2005 și în 2006 au fost depuse mai multe plângeri în Marea Britanie împotriva PIP cu privire la uh, perforarea acest, ale acestor implanturi. În 2006 s-au depus de asemenea astfel de plângeri și în Franța și chirurgii um, plasticieni din Franța au atras atenția autorităților naționale în 2009. Astăzi, de când uh, această companie a intrat în procedură de lichidare judiciară, am aflat că toată lumea știa că implanturile vândute de PIP erau mai ieftine decât celelalte. Dar de ce? Nici aici nu avem niciun răspuns. Totuși, așa cum ați uh, reamintit uh, dumneavoastră, reprezentanta Comisiei Europene, există o directivă și atunci ne întrebăm s-a constatat încălcarea directivei respective, deși aveți dreptate. Acum trebuie să ne asigurăm că această directivă este îmbunătățită la partea de dispozitive medicale. Elena Antonescu. Doamna Antonescu are cuvântul acum. Un minut 30, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sigur că Cazul cu, despre care vorbim uh, astăzi a, a născut, a ridicat multe întrebări legate de uh, siguranță și uh, legate de nevoia de reglementare, însă vorbim de ceva vreme de nevoia de îmbunătățire a reglementării și aș vrea să atrag atenția Comisiei că trebuie să avem în vedere și noile tehnologii și avansul tehnologic în acest domeniu, în egală măsură și nanotehnologiile și cred că avem, uh, avem nevoie de o legislație mult mai severă, uh, în special în ceea ce privește această uh, clasă a treia de dispozitive. Sunt de acord cu colegii mei care au spus că avem nevoie de o supraveghere mult mai bună și de o trasabilitate a acestor implanturi și avem un, nevoie de un feedback uh, din partea consumatorilor și de o mai bună centralizare a informației și mă întreb dacă acest, uh, acest uh, sistem a organismelor de notificare, pentru că avem în prezent peste 80 de astfel de organisme, este un sistem care ar trebui menținut. Și de aceea mă adresez Comisiei și cred că ceea ce ne dorim de la Comisie este o reglementare mult mai transparentă, mult mai bună, care să ofere o siguranță Uh, cetățenilor și în egală măsură să respecte și nevoile, uh, nevoile pieței uh, interne. Mulțumesc! Mulțumesc, perfect, un minut 30 fix, mulțumesc. Acum are cuvântul Doamna Sanders? Um, I, most of the other speakers have already... Da, uh, întrebările pe care voiam să le adresez au fost deja puse, dar mai am uh, ceva de spus comisiei, un fel de avertisment. În acest gen de situații, cred că este foarte important să avem și o analiză asupra a ceea ce s-a întâmplat inițial, adică nu numai să aflăm lucrurile ulterior. Este clar că legislația nu poate fi ignorată atunci când avem de-a face cu astfel de uh, cazuri. În ceea ce privește monitorizarea acestor uh, implanturi, cred că acest proces trebuie să se facă într-un mod unitar. De exemplu, în uh, țara mea, aceste organisme de notificare au un anumit statut. Nu știu dacă statutul este același și în, cele, în celelalte state membre. Trebuie să ne asigurăm că nu avem un uh, proces excesiv în ceea ce privește aceste organisme de certificare, aceste organisme de monitorizare, uh, în timp ce în alte state este posibil să existe scăpări. Uh, ca urmare, insist pe o nevoie de aplicare unitară a acestor activități de monitorizare, de notificare, de certificare în toate statele membre. Doamna Schaldemuse. Well, I agree with all the previous... Sunt de acord cu toți cei care au luat cuvântul spunând că avem o problemă gravă aici. Atunci, întreb Comisia, când vor putea pacienții europeni să aibă încredere în implanturile pe care le primesc? Pentru că astăzi nu este cazul. În uh, Danemarca avem 500 de persoane care au avut uh, o proteză de șold și anul trecut compania respectivă și-a retras produsul, iar pacienții nu știu, unii dintre ei nu știu când vor mai putea să beneficieze de astfel de proteze. Uh, ca urmare, supravegherea pieței nu este suficient de bună, supravegherea produselor nu este suficient de bună. Pacienții europeni trebuie să știe când vor putea să-și recapete încrederea asupra produselor comercializate pe piața europeană și când se va putea ajunge la o coordonare mai bună între statele membre și o mai bună supraveghere a pieței. Mulțumesc! spricht Sophie Oconi. Mulțumesc acum, Sofia Onconi. Mulțumesc. S-au spus foarte multe lucruri. Eu aș interveni pe trei puncte. În primul rând, aceste dispozitive medicale sunt dispozitive care, între ghilimele, dot, intră în dotarea cetă- unei părți din cetățenii europeni. Uh, S-au uh, menționat uh, și exemple de proteze mm, uh, sau de accesorii medicale care sunt temporare și pentru acestea nu există o procedură de punere pe piață la fel de strictă ca procedura um, corespunzătoare medicamentelor. Și atunci, întreb Comisia, nu ar trebui să avem o procedură la fel de detaliată ca în cazul procedurii de punere pe piață a medicamentelor. În al doilea rând, uh, directorul companiei respective, PIP, spune că a obținut certificarea într-un laborator medical, pentru că, uh, laborator medical din Germania, pentru că laboratorul respectiv era mai flexibil decât un laborator similar din Franța sau Belgia. Și atunci, mă adresez din nou comisiei, nu ar trebui să ne gândim la o armonizare a controlului în toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a ne asigura că un șef de uh, companie din Franța nu o să caute o ușurare a demersului adresându-se unui organism de certificare din Germania. Și s-a vorbit și despre control. Când se face un control sanitar într-un restaurant pentru a se verifica respectarea normelor de igienă, controlele respective sunt neanunțate. Și atunci, cum este posibil să continuăm să anunțăm uh, întreprinderile industriale de controlele pe care le facem? Pentru că nu pe ele trebuie să le protejăm, ci trebuie să protejăm pacienții europeni. Deci controlele trebuie să fie neanunțate. Dziękuję bardzo. Doamna, doamna Hipner. Zagrożenie zdrowia kobiet. Mulțumesc. Avem de-a face cu un caz foarte dificil, un caz care ridică foarte multe întrebări despre siguranță și sănătate. Și mă gândesc și la pacientele care au primit proteze mamare în urma unei, uh, unui cancer și încă sunt în proces de recuperare după aceste boli deosebit de grave. Și întreb, Comisia, există informații legate de amenințarea pe care o aduc aceste proteze la adresa sănătății acestor femei? Nu vreau să acuz uh, echipele medicale că au utilizat uh, material neadecvat, însă aceste implanturi uh, au fost utilizate tocmai pentru că erau certificate. Așadar, un medic sau personalul medical lucrează cu materiale care au fost certificate. Ca urmare, nu o să um, aibă îndoieli legate de calitatea materialului, a dispozitivului respectiv. Și aș mai atrage atenția și asupra necesității de a anunța celelalte companii. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Weisgerber. Într-adevăr, cazul francez ne arată că există fraude foarte periculoasă. În același timp ne arată că trebuie să folosim ocazia revizuirii directivei pentru produsele medicale și că trebuie să sporim controlele de calitate. Nu putem accepta ca implanturile de um, implanturile mamare care, să fie, care se fac de obicei cu silicon medical să se facă cu silicon uh, pentru textile. Este extrem de grav, trebuie să schimbăm uh, neapărat ceea ce se întâmplă în acest domeniu și trebuie să încercăm să împiedicăm astfel de cazuri. Eu însă nu sunt de acord cu doamna Rod Berend, care a spus că numai la aprobare trebuie să lucrăm. Eu cred că e nevoie și de controle mai puternice, mai aspre, în plus față de schimbările acestea la aprobări. Pentru că s-ar putea ca fraudele tocmai să apară în alt moment și de aceea controlele trebuie să fie inopinate și cred că același lucru trebuie făcut și în, nu numai la producerea respectivului material, ci și pe drum, cum a spus Peter Lize, de exemplu la predarea către pacient, trebuie să se facă controle pentru a uh, garanta um, descoperirea fraudelor și pentru a și împiedica tendința de fraudare. Eu zic de aceea că este important să abordăm problema din mai multe aspecte și este important de aceea să îmbunătățim și legislațiile naționale. Mulțumesc. Acum Sofia Masei Cucovici are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi uh, colegi, aparatura medicală sau produsele medicale, cum ar fi și implanturile, sunt în mare parte o sursă mare de profit și, în același timp, uh, arată cât de netransparențe folosesc bugetele medicale. Din păcate, există foarte multe femei care trebuie să-și pună implanturi astăzi pentru că suntem confruntați cu o incidență din ce în ce mai mare a cancerului de sân. Însă, eu cred că femeile sănătoase ar trebui să se gândească altfel. Ar trebui să propună ca legislația să conțină elemente de informare mai bună. Femeile ar trebui să fie mai bine informate și să există o conștientizare că nu, moda siliconului nu este de viitor, pentru că viitorul este o viață mai sănătoasă. Această viață sănătoasă este o valoare extraordinară și trebuie să subliniem acest lucru ar trebui poate să scriem acest lucru în legislația respectivă propusă. Mulțumesc. Acum doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Avem două probleme aici. În primul rând, reacția noastră la problema pe care am descoperit-o, care, după părerea mea, a adăugat um, și încă a mai adăugat câteva straturi la frica oricum îngrozitoare a femeilor. Pot să vă spun, de exemplu, că femeilor acum le este în Irlanda extrem de frică de astfel de proceduri. Oamenii citesc ce se întâmplă în Europa și eu zic că așa cum s-a întâmplat uh, la uh, lanțul alimentar, unde am putut avea în fine un sistem de reacție rapidă, ar trebui să avem și aici un sistem uh, mult mai eficient pentru aparatura medicală sau produsele medicale care au probleme. Trebuie să redăm încredere cetățenilor, pentru că foarte mulți cetățeni, după cum spuneam în statele membre, sunt extrem de temători acum, pentru că li s-a spus pe de o parte că nu e nevoie să-și scoată aceste implanturi când într-un stat vecin s-a spus că trebuie urgent eliminate aceste implanturi. Iată de ce cred eu că e nevoie de acțiune și la nivelul acesta. Da, într-adevăr, s-a fraudat, dar trebuie ca verificările să meargă înapoi pe tot lanțul și am impresia că livr, uh, cei care fac livrările și aprovizionările cu produsele de silicon trebuie și ei să fie verificați. Trebuie să existe acțiuni foarte severe împotriva unor fraude posibile. Dăm că în legătură cu implanturile mamare există șansa de a prelungi viața dacă se folosesc acestea, dar în alte cazuri există posibilitatea unei alternative. În alte cazuri, de exemplu la șold, la protezele de șold, uh, eu, în statul membre din care vin, a existat o reacție foarte bună din partea autorităților și cred că e nevoie de ea în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum are cuvântul Andres Perelo Rodriguez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este foarte clar că sistemul de control nu a funcționat în statele membre și nici în Uniunea Europeană. Și de aceea cred eu că se pot face aceste fraude cu produsele medicale. Comisia trebuie să analizeze cum a fost posibil să se ajungă aici. Este important să vedem cum se conturnează regulile. Nu trebuie însă să rămânem la un nivel birocratic de certificare, pentru că astfel nu vom putea acoperi uh, fraudele va trebui să controlăm mult mai strict. Eu propun ca pentru statele membre să existe o trasabilitate mult mai bună, dar momentan nu putem spune că s-a întâmplat. Așa a putut să se ajungă la astfel de caz. Comisia trebuie deci să facă recomandări către statele membre. Nu putem mereu să spunem că acest pro- problemă cade sub incidența principiului de subsidiaritate și să lăsăm la îndemâna sorții dacă femeile sunt supuse acestor riscuri sau nu, în funcție de legislația națională. Cred că cetățenii europeni și mai ales femeile care sunt afectate trebuie să aibă același tratament. Nu avem destule reguli momentan și deci trebuie să corectăm acolo unde am greșit în acest caz. Nu s-a controlat destul și eu cred că trebuie să acoperim aceste lacune, să le reparăm. Nu putem spune că funcționează control controlele când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și nu putem să ne uităm, să fim spectatori la felul în care producătorii sau, uh, sau alții actori de pe piață își aleg ce material vor. Comisia trebuie să garanteze un tratament echitabil. Mulțumesc, Mario Pirilo, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc Lindei pentru că ne-a oferit posibilitatea de a discuta despre acest subiect. Această întreprindere PIP franceză care a produs uh, protezele mamare, care aveau probleme, trebuie să preia o răspundere extrem de mare acum în fața umanității, de fapt. În Italia avem foarte multe plângeri în acest sens. Această proteză poate să provoace, de exemplu, tumori la sân. Nu suntem încă siguri de așa ceva, dar se bănuiește. În Franța trebuie scoase 30.000 de proteze, proteze defectuoase în momentul de față. Pe mine ce mă interesează foarte tare este că această firmă franceză a exportat produsele în proporție de 80% în Europa și în America de Sud. Acesta este un fapt care trebuie să ne pună pe gânduri. Trebuie să cerem de aceea Comisiei să legifereze mai sever în statele membre și să monitorizeze în fiecare zi, în manieră cotidiană, aceste proceduri. Eu cred că e nevoie de o atenție sporită din partea Comisiei față de această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, Mario Pirilo! Iar acum are cuvântul Elizabeta Granini. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Eu cred că trebuie neapărat să îmbunătățim trasabilitatea acestor dispozitive, că trebuie să folosim criterii de autorizare a organismelor de omologare mult mai severe pentru ca să garantăm o rigoare și o independență la aceste organisme. De asemenea, trebuie să avem și sisteme de analiză comună a riscurilor. Ar trebui să profităm de ce s-a întâmplat în această poveste pentru ca să putem informa mai bine femeile pentru a garanta mai multă siguranță și de partea aceasta. Eu am vorbit cu radiologi și medici italieni și uh, am primit din partea lor mai multe informații și confirmarea că, indiferent care este proteza mamară, aceasta este, chiar dacă se face conform tuturor criteriilor, e, constituie un obstacol în, cazul, în uh, calea prevenirii cancerului de sân pentru că ea împiedică o vedere de ansamblu a respectivei zone. Deci aceasta trebuie să fie, informat, să fie o informație care să treacă la toate femeile. Trebuie să ne gândim și că tinere foarte, în vârstă foarte fragedă, se supun acestei operații și nici nu cunosc toate riscurile care sunt legate de el, ea. Deci, ceea ce zic eu este că în momentul în care vrem să facem o informare, trebuie să o facem uh, într-o manieră omogenă. Se pare că această uh, întreprindere PIP a creat uh, o altă întreprindere cu alt nume și produce mai departe, în continuare, 400 de proteze pe zi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Granini. Acum aș vrea să-i dau cuvântul Comisiei Doamna director general, din partea Direcției Generale Sanco, doamna director general chiar este la noi, Paula Testori are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la toate întrebările. Acum, în primul rând, în legătură cu noua propunere. Doamna Broadberent, Linda McEwen și Peter Lize ne-au întrebat care este intenția noastră în această problemă. Noi vrem să facem în momentul de față un așa zis stres test. Deci ne analizăm uh, propunerea noastră, propunere care este deja gata, pentru a vedea dacă ceea ce propunem noi va împiedica cu adevărat cazuri ca cel de care vorbim astăzi. În momentul de față, intenția noastră este să sporim și să îmbunătățim inspecțiile și supravegherea pieței, dar și trasabilitatea. Dar nu ne gândim să continuăm uh, până la uh, lanțul de preautorizare pe piață. Și o să vă explic de ce. Ceea ce trebuie este să ne asigurăm că toate autoritățile naționale au aceleași capacități de control. Nu e vorba să ai alegerea neapărat ca producător să mergi la o, un organism sau la altul. Important este să avem aceste organisme care să fie autoriza, autorizate pentru a face inspecții și să ne asigurăm deci că aceste organisme acționează toate la același nivel în cele 27 de state membre. Este deci important să avem o capacitate de control, proceduri de auditare, transparență în rapoartele de inspecție deci să avem aceleași controle în toată Uniunea. În al doilea rând, după cum a zis Linda McEwen, este clar că um, inspecțiile și controlele inopinate sunt absolut uh, esențiale, dar asta nu numai uh, la producător. Supravegherea trebuie să acopere întregul lanț la nivelul producției, folosirii acestora și la nivelul uh, transportului și pacienților. Ne trebuie și trasabilitate. După cum a zis Peter Lize, din păcate, astăzi nu suntem în stare să vedem care au fost toate femeile care au primit aceste implanturi. Uh, cărora li s-au introdus, pentru că nu avem un număr unic de identificare al acestor proteze care să ne permită să știm unde au fost folosite la ce pacienți. Deci avem nevoie, deci, după cum ziceam, de un număr unic de identificare al acestor produse. Avem o bază de date a acestor produse, dar este incompletă. Deci ne trebuie o bază de dată completă care să ofere o trasabilitate totală în întregul lanț, de la producție la implementarea protezelor. Problema nu este să hotărâm dacă certificarea a fost problema sau autorizația a fost problema. Problema a fost, în orice caz, controlul și supravegherea pieței și um, trasabilitatea care a lipsit. Foarte mulți colegi au întrebat de ce s-a întâmplat așa ceva, cum s-a putut. Este adevărat că autoritatea FDA a făcut diferite controle. E adevărat, FDA-ul a făcut inspecții în anul 2000 în uh, aceste, um, la aceste produse, nu numai pentru uh, implantatele de silicon, ci pentru cele saline, pentru că siliconul nu a fost uh, autorizat în SUA. FDA-ul a retras autorizația și nu s-au mai produs, uh, nu s-au mai importat uh, în Statele Unite astfel de produse. Deci FDA-ul a făcut două sau trei inspecții succesive. Din păcate însă noi nu am fost informați de aceste inspecții. Noi, la nivel european, am fost informați de-abia acum, acum când am pus o întrebare FDA-ului la începutul uh, lui ianuarie, pe 10 ianuarie mai precis, atunci am primit toată informația despre testele deja efectuate, dar din păcate nu dispuneam de această informație înainte. Și spun păcat pentru că dacă am fi avut această informație, am fi putut să intervenim înainte. De ce nu am primit această informație? Este vorba de informație confidențială, așa este tratată ea de Statele Unite. Noi avem un acord de confidențialitate cu Statele Unite mai din 2007. Și, din păcate, practic acest acord de confidențialitate nu se aplică decât de la momentul în care a fost semnat și nu este, are valoare retroactivă. Care a fost, deci, datoria autorității autorităților în prezenta legislație. Vreau să răspund lui Chris Davis. Da, autoritățile în vigoare ar fi trebuit să asigure că numai produse care sunt autorizate intră pe piață. Există o obligație generală pentru toate autoritățile competente, inclusiv cea franceză, de supraveghere a pieței și de asigurare că numai produse care sunt testate pot intra pe piață. Iar autoritatea franceză avea și puterea legislativă de a opri, de a scoate de pe piață orice produs. Asta este ceea ce au făcut în martie 2010 2012, când s-au dat primele semne de probleme din partea pacienților care aveau astfel de implanturi și s-a bănuit un prim uh, legătură între ele și cancer. Deci, francezii au acționat în 2010, aveau dreptul să acționeze dacă ar fi fost informați și înainte. Vreau de asemenea să răspund câteva alte, la câteva alte întrebări. Doamna Rivazi, pentru meșele vaginale trebuie să admit că nu știm ce, ce se întâmplă, trebuie să ne întrebăm mai departe. La întrebarea de ce nu există mai mult uh, schimb de informații la nivel internațional. Pot să vă spun că este adevărat că 80-90% din proteze au fost exportate în țări terțe. Deci numai o parte minoră a acestor proteze sunt pe piața noastră. E adevărat că am cooperat la nivel internațional. Am cooperat în ceea ce se numește Task Force-ul de Armonizare Globală cu SUA, Canada, Japonia și încercăm să dezvoltăm în momentul de față o bază legală pentru a avea un schimb de informații rezultat din audituri și din rapoarte de inspecție la nivel internațional. Dar, repet, după cum am zis și înainte, este informație confidențială și este foarte dificil să garantezi un schimb de informații la nivel internațional din această cauză. De aceea, lucrurile sunt mai dificile. Însă, când vom propune legislația aceasta revizuită, care a fost planificată pentru martie, Probabil vom avea o întârziere de câteva săptămâni pentru că Comisia dorește să se asigure că propunerea nouă va împiedica cu adevărat orice situație de acest tip. Vreau să vă asigur de asemenea că vă vom informa imediat ce vom fi terminat această activitate și stres testurile de, de care vorbeam. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumesc foarte mult, doamnă Testori! Aș vrea să-i dau cuvântul Lindei McEwan acum als Fragestellerin. În calitate de autor. I see Mrs. Broadbent also wants to follow up. Văd că mai sunt și alte întrebări, dar doresc să mulțumesc Comisiei pentru aceste clarificări. Într-adevăr, multe lucruri pe care le-am solicitat se află uh, pe masa de lucru a Comisiei și uh, uh, probabil într-o viitoare legislație. Mă întreb ce se întâmplă cu rolul Agenției Europene a Medicamentelor, pentru că ei sunt uh, omologul uh, FDA. Ați spus că uh, au fost reclamații, după aceea au fost acțiuni de interzicere și nu s-a întâmplat nimic după aceea. Cine este, care este punctul de contact în ceea ce privește baza de date? Avem baze de date individuale, avem o capacitate importantă în Europa și atunci uh, dacă guvernele vor țin mai mult la suveranitatea lor națională decât la siguranța cetățenilor și a pacienților, mă rog, cred că ar trebui să facem ceva în acest sens. Eh, eh. Mulțumesc, n-aș vrea să redeschid eh, seria întrebărilor, deci propun să rămânem cu acest subiect la discuția între coordonatori, pentru că cred că e important să discutăm mai departe. Nu am primit toate răspunsurile finale, Domnule președinte, nu vreau să fiu enervantă, dar știu că sunt enervantă, dar cred că doamna Testori ar trebui să primească un mesaj atunci când se întoarce la comisie, decât să discutăm la coordonator, pentru că ceea ce a spus doamna Testori a fost foarte precis, așa cum face ea tot timpul, dar 10% din ce a spus n-a fost prea bine, și anume despre ce vom face pe viitor în legătură cu clasele. În momentul de față există patru clase de um, device-uri medicale, A, B, C și uh, D. Și numai pentru una avem o procedură specială. Aș vrea să cer comisiei, așa cum a făcut-o și doamna McEwen, înainte să schimbăm acest lucru. Și doamna Testoria a spus că nu este de acord cu mine că avem o procedură de autorizare. Eu cred că avem nevoie de această procedură de autorizare, poate nu pentru toate clasele, nu pentru unul, dar sigur pentru celelalte. Eu zic să facem și o definiție foarte clară, să știm că suntem în momentul de față într-o cursă. Vom avea din ce în ce mai multe produse cu substanțe active și avem nevoie, deci, de uh, această acțiune. Îmi pare rău că vă deranjez chiar așa din prima sesiune, din prima ședință pe care o conduceți, dar cred că e important ca doamna Testori să primească acest mesaj și să fie informată de părerea noastră. Uh, EMA trebuie să fie autoritatea care gestionează această problemă, nu pot să gestioneze statele membre. Statele membre nu pot decât să se organizeze mai bine. Asta e tot ce pot face. În momentul de față, organismele de notificare sunt foarte proaste în statele membre și trebuie să modificăm acest lucru. Da, mulțumesc. Da, s-a întâmplat ceea ce Mă temeam că se va întâmpla, dau cuvântul cuiva 30 de secunde și acum deodată toată lumea vrea să ia cuvântul. Gil Panios, dau cuvântul, nu o să mai permit așa ceva însă, te rog. Vreau doar să adaug uh, pentru comisie că nu a răspuns la toate întrebările și cred că lipsa de răspuns față de plângerile depuse în Franța, în Marea Britanie, în 2005, în 2006, arată că există o dezinformare totală și că în cadrul directivei actuale de la nivel european nu se poate face nimic. Cred că astăzi noi, parlamentarii europeni, trebuie să vedem dacă nu s-a înregistrat o încălcare a directivei, așa cum este ea acum sau așa cum era ea în momentul respectiv, dacă nu s-a încălcat această legislație și, de ce nu, să organizăm o comisie de anchetă. Cred că trebuie nu numai să îmbunătățim sistemul, dar trebuie să analizăm și uh, disfuncționalitățile înregistrate în ultimii șapte, zece ani. Mulțumesc Comisiei, mulțumesc și colegilor pentru felul în care s-au comportat, disciplinat. Cred că a fost extrem de important să vorbim despre acest subiect. Eu zic că trebuie să vedem și cum vom proceda pe viitor, pentru că e vorba de 400 până la 500 de mii de um, persoane care sunt afectate de această problemă, cred că trebuie să îmbunătățim această situație. E vorba de sănătatea publică în cea mai pură formă sa, a sa și trebuie să ne asigurăm că astfel de produse să nu mai ajungă pe piață. Deci, E o discuție importantă pe care trebuie să o continuăm. Mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este raportul delegației Envi în Turcia. Vreau să-i dau lui Iolainen cuvântul care a fost șef de delegație din 2 în 4 noiembrie 2011. Deci îl rog pe Iolainen uh, mai întâi să aștepte o secundă pentru ca cei care vor să iasă să părăsească sala. Avem 10 minute timp. Știu că e foarte puțin timp, dar primim încurând vizită și cred că trebuie să fim foarte politicoși și să dăm voie invitațiilor noștri să vină la timp. Îi dau cuvântul lui Iolainen atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost în Turcia pentru că la capitolul mediu din uh, negocierea de aderare, acesta este de fapt cel mai important oarecum capitol în momentul de față. Pot să vă spun că delegația noastră a primit o a avut parte de o primire extrem de importantă din partea gazdelor, au prezentat uh, diferiți membri situația, membrii din partea Comisiei Agri, Envi au fost prezenți. A fost într-adevăr o întâlnire importantă pentru partenerii noștri din Turcia. Turcia se bucură de o creștere economică foarte mare, de 8 până la 9%, acum deja al doua oară, în al doilea an consecutiv și există într-adevăr conflicte cu uh, temele de mediu. O mare problemă este aprovizionarea cu energie. Am discutat despre acest aspect destul de mult. Este interesant că în Turcia, în uh, Confederația Industri- de, de, Industriei, există mai multe presiuni uh, pe uh, actorii de mediu decât din partea guvernului. Turcia a ales să folosească toate formele de energie hidraulică și vrea să construiască și centrale nucleare. Am uh, transmis mesajul că eficiența energetică și uh, energiile regenerabile trebuie să fie prioritatea. O altă temă pe care am abordat-o cu asociațiile de mediu a fost uh, verificările de mediu există foarte multe excepții la regula de autorizație de mediu. Din păcate, legea nu se aplică foarte bine și trebuie să se îmbunătățească acest aspect. Împreună cu Ministerul pentru Agricultură am purtat o discuție foarte importantă. Igiena produselor de mediu au devenit mult mai bune, au fost eliminate restricțiile mm, la export. De asemenea, trebuie spus că produsele trebuie să fie mai bine mm, notate, trebuie să aibă un număr de identificare mai clar Am vorbit și despre tutun, despre alcool, despre problemele cu bolile respiratorii prin poluarea din orașele din Turcia și prin poluarea la lucruri de muncă și acasă. Turcia are obiective foarte ambițioase în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Ministrul Pacis, ministrul pentru afaceri europene, a fost foarte deschis și s-a plâns despre felul în care se comportă unele țări din Uniunea Europeană în relația cu Turcia. Există diferite voci în legătură cu schimbarea de guvern. Știm că a scăzut entuziasmul de aderare de la peste 60% la 30%. Europa trebuie deci să fie coerentă și constantă în relația sa cu Turcia. Un caz neplăcut, totuși vreau să vă prezint ce s-a întâmplat. Colega noastră din Cipru, Eleni Teocorus, a fost uh, când era prezentă la ședință, la una din reuniuni, a fost salutată ca reprezentantă a administrației uh, din Ciprul de Sud, administrația grecească, uh, Elena, colega a ieșit ca semn de protest și partenerii turci s-au lăsat de astfel de nominalizări și nu s-a mai întâmplat uh, pe călărețul ei să scrie așa ceva. Trebuie să vedem, bineînțeles, în ce măsură uh, tolerăm această viziune a Turciei pe Republica Cipru. Am încercat să nu participăm la această polemică. Cred că a meritat să mergem la întâlnirea aceasta. Turcia este o țară foarte mare și avem interes ca situația de mediu să fie armonizată cu cea din întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Eu Lainen, pentru acest raport. Dorea să ia cuvântul colegul nostru Svilakakis. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o vizită foarte interesantă, cea pe care am efectuat-o în Turcia. Și eu am pus o întrebare foarte clară. Este clar că Turcia se dezvoltă foarte repede și de asemenea este la fel de adevărat că Turcia este o forță industrială în regiunea noastră. Probabil în următorii 5-7 ani Turcia va atinge eh, rata media a emisiilor de CO2 din Europa. Însă Turcia nu participă și n-are niciun fel de politică legată de emisiile de dioxid de carbon. În aceste condiții, eh, situația este cum este. Mie mi este foarte clar cum stau lucrurile. Întrebarea mai pus-o de mai multe ori. Deci se întâmplă și la impactul asupra Europei de Sud, asupra um, zonei mediterane, ene, pentru că e vorba aici de scurgeri de carbon și, uh, în general, uh, Turcia, după cum v-am spus, se apropie în mod periculos de, de rata medie de emisii europene, dar nu are niciun fel de politică în acest sens. Uh, le-am pus întrebarea și ei au o abordare aparte, ca să zic așa. În orice caz, întrebarea este una importantă um, când vine vorba de energie. Turcia exportă energie și, și, deci, și aici contribuie la emisiile de dioxid de carbon. Și mai este o chestiune importantă din perspectiva acelor uh, exporturi pe, pe, pe distanță scurtă, pentru că aici benchmarkingul respectiv nu are o componentă geografică. O parte din Europa, din, prin geografia sa, este protejată de astfel de fenomene, dar o altă parte a Europei nu. Și se întâmplă că această parte este foarte aproape de propria mea țară. Noi suntem vecini cu Turcia. Dar și alte țări au aceeași problemă. România, Bulgaria, alte țări din bazinul mediteranean. mediteranean. Deci, iată o chestiune foarte importantă. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog să fiți succinți, nu mai avem mult timp și avem și o vizită la această vizită în Turcia, foarte interesantă. Nu vreau să uh, reiau ceea ce au spus colegii mei. Uh, aș vrea doar să remarc faptul că fiind în plină dezvoltare economică, desigur că impactul de mediu este unul puternic și de aceea cred că trebuie să recomandăm în continuare Turcii să facă, guvernului turc să facă eforturi pentru a elabora acele politici în ceea ce privește reducerea bioxidului de carbon și în al doilea rând aceea de a uh, respecta toate Uh, recomandările, reglementările europene în ceea ce privește consultarea cetățenilor. Noi am avut discuții cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de mediu, dar și cu reprezentanții uh, Asociației Oamenilor de Apaceri Turci și se dorește o colaborare, o consultare continuă și în special consultarea cu cetățenii atunci când se pune problema acordării uh, avizului de mediu. Vă mulțumesc foarte mult! vielen Dank. Ich habe noch eine Wortmeldung, Mulțumesc foarte mult, doamna Garling. Da, sunt uh, în mare parte de acord cu ce s-a spus aici uh, și, într-adevăr, vizita a fost una interesantă. Ne-am întâlnit cu oameni de afaceri, cu reprezentanța industriei, însă o dezamăgire totuși Întâlnirea noastră cu ONG-urile. E important să știm noi, ca și comisie, când mergem în aceste vizite, în primul rând e vorba de bani, de cheltuieli și e bine să întâlnești oameni care, pe care nu poți să-i vezi aici la Bruxelles. Și tocmai n-am profitat suficient de această vizită pentru că am vizitat sau am întâlnit un singur ONG Trebuia să fie mai multe astfel de organizații, dar nu ne-am trăit decât unul, una. Și vreau să spun, noi ca și Comisie Envi plecăm în vizită, plecăm în delegații, e important să facem acest lucru și cred că ar trebui să ne concentrăm mai bine pe ce dorim să vedem și asta într-o fază preliminară. Trebuie să pregătim vizita noastră și un contact, un dialog cu un singur ONG mi se pare pur și simplu o șansă ratată. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Wortmeldungen kurz, Frau Schnellhardt. Mulțumesc, doamna Schaller, și uh, mulțumesc, domnul Schellhard. Într-adevăr, n-am avut ocazia să vedem pe teren, propriu-zis, uh, sau să verificăm ce ne-a spus guvernul că face. Guvernul s-a lăudat că face multe lucruri, însă n-am văzut exact pe teren uh, aceste lucruri. Am vizitat multe lucruri, dar nu cred că asta reflectă realitatea. Wo die Regierung ist und in Istanbul, wo... Adevăr, vizita în Turcia înseamnă Ankara, nu? Capitala administrativă, apoi Istanbulul, uh dar e foarte greu în două zile jumătate să faci ce vrei să faci. Da, din păcate, sistemul de ONG-uri nu este destul de dezvoltat, nu e ca la noi, există cam puține ONG-uri și am spus că am, ne-am întâlnit cu Confederația asociațiilor de mediu. Eu zic că poate pe aceasta ar trebui să punem accentul la următoarea vizită. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte amplu. e bine că putem reacționa, e bine că putem să încercăm să îmbunătățim lucrurile pentru următoarele delegații sau delegații în alte țări. Trecem acum la punctul 17 de pe ordinea de zi. Vreau să-l salut pe oaspetele nostru, doamna ministru pentru danez al alimentației, agriculturii și pescuitului, doamna Mete Gheascov. Vizita uh, Gazda, uh, scuzați, oaspetele nostru dorește să ne prezinte programul președinției Consiliului în domeniu. Am avut uh, săptămâna trecută mm, vizită pe Helen Tolan Smith, care a fost o fostă colegă de-a noastră. Mi s-a părut foarte bine cum a prezentat Dumneavoastră programul președinției. Președinția pare foarte bine pregătită, bine ați venit și ne bucurăm să auzim ce ne prezentați dumneavoastră. Avem foarte multe rapoarte care uh, vor uh, fi de resortul comisiei noastre, de exemplu, eficiența resurselor sau raportul pe care l-am discutat ieri cu privire la biodiversitate sau strategia în domeniul acesta, apoi etichetarea electronică a cărnii și tot așa ar mai fi multe exemple. Depindem foarte mult de colaborarea cu Consiliul, care sperăm că va fi foarte bună și ne bucurăm foarte mult să vă ascultăm prezentare, ne bucurăm de următoarele șase luni alături de dumneavoastră. Thank you very much. Thank you very much. I... Uh, Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, o nouă președinție suntem noi și dumneavoastră sunteți la fel de noi și mă aștept să ne întrajutorăm în următoarele șase luni de președinție. Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi aici și să pot să vă prezint președinția noastră, programul nostru. Uh, și așteptăm, uh, ne așteptăm să avem un impact uh, semnificativ. Ne-am pregătit de mult și vreau să vă spun că ne așteaptă reforme mari și sunt lucruri care trebuie să fie făcute în cooperare cu Parlamentul. Este un lucru extrem de important pentru noi. Deci trebuie să păstrăm legătura și să păstrăm canalele de comunicare deschise pentru dialog și pentru discuții. În primul rând, aș dori să vă prezint pe scurt principalele priorități ale președinției. Noi ne dorim să fim uh, Uh, o forță responsabilă, dinamică, verde și mai sigură în Europa, adică Europa să fie o astfel de entitate, iată prioritățile noastre. Avem nevoie de un viitor sigur din punct de vedere economic, social și de mediu. Apoi vă voi continua cu anumite propuneri mai specifice care se află pe ordinea noastră de zi. Uh, vom pune pe picioare o uh, agendă sau proactivă pentru creștere verde și durabilă. Ideea este de a crește, de a avea joburi, locuri de muncă uh, și creștere economică fără a sacrifica mediul înconjurător. Este posibil. Această promovare a unei agenzi verzi și a unei creșteri verzi este o provocare necesară. Această creștere verde este esențială pentru prosperitatea viitoare a Europei, dezvoltarea și ocuparea în Europa, însă, bineînțeles, nu trebuie să uităm care sunt acele soluții cost-eficiente și care este importanța competitivității mediului de afaceri. Vom avea oportunități care vor decurge din această creștere verde. Uh, un cadru flexibil și simplu în acest sens poate să fie un motor al inovației care să dea posibilități pentru ca Uniunea Europeană să atingă poziție de frunte în lume, în timpul de vedere tehnologic. Uniunea Europeană trebuie să fie un adevărat pionier și nu, dacă nu uh, profită de această ocazie, creșterea verde va avea loc în altă parte. Începând din anul, uh, din, uh, de anul trecut, în octombrie, uh, cu dezbaterea Comisiei și propunerile sale legate de reforma PAC. Uh, toate aceste lucruri uh, au fost rediscutate, reluate în Parlament, în Consiliu și ne confruntăm cu prioritatea de a reforma, de a refonda PAC uh, în fața unor nevoi în schimbare, priorități în schimbare, dar și așteptări în schimbare din partea fermierilor europeni, a cetățenilor, dar și a contribuabilului, să nu bilor, să nu uităm acest lucru. Domnule președinte, poate că e prea devreme să intru acum în detalii legate de reforma aceasta, dar vreau să subliniez câteva elemente, cum ar fi simplificarea, înverzirea și coerența politicilor. Și cred că aici putem noi să venim cu elemente absolut noi uh, în politica viitoare. De asemenea, un lucru care ne interesează la fel de mult este politica comună privind pescuitul, care este un teren de testare excelent uh, al viziunii noastre de creștere verde, deoarece, iată, e vorba de un sector unde economia și mediul sunt strâns legate. De asemenea, Uniunea Europeană are o poziție de frunte când vine vorba de siguranța alimentară, însă avem nevoie în continuare de dezvoltare, de modernizare a legislației în acest sens. Consumatorii europeni trebuie să fie siguri că hrana și alimentele de pe piață sunt sănătoase, sigure, uh, de bună calitate și respectă bunăstarea animală orice posibilitate de a îmbunătăți această siguranță alimentară în europeană prin armonizare de standarde, etc., uh, se găsește pe agenda noastră președinției. De asemenea, este important să protejăm consumatorii din Europeană și din perspectiva exporturilor, dar și a importurilor de alimente. Acum m-aș concentra asupra unor propuneri cât se poate de specifice pe care uh, dumneavoastră aici la această comisie le discutați în acest moment. În ceea ce privește hrana pentru noi născuți și um, pentru uh, scopuri medicale aparte, Consiliul este de acord că e nevoie de o revizuire, de simplificare a cadrului actual care este în vigoare din 89 încoace. Consiliul a acceptat să, să abandoneze termenul de alimente dietetice, așa cum propusese Comisia. Totuși, statele membre încă mai au anumite temeri legate de restricționarea acestor uh, prevederi numai la mâncarea sau alimentele pentru noi născuți și pentru uh, scopuri medicale specifice. Statele membre trebuie, deci, să continue uh, să fie deschise acestor idei, având în vedere că Parlamentul deja dezbate lucrurile după părerea noastră, avem motive de optimism și credem că Parlamentul și Consiliul vor ajunge la un acord final pe principalele puncte ale acestei propuneri. Iată de ce președinția își dorește o soluție chiar din prima lectură, împreună, bineînțeles, cu Comisia. Președinția dorește și așteaptă cu nerăbdare să aibă o cooperare fructuoasă cu raportorul și cu Comisia ENVI în general. Acum permiteți-mi să subliniez pe scurt uh, viziunea președinției asupra dosarului legat de identificarea electronică a bovinelor și uh, ștergerea acelor prevederi legate de labelizarea voluntară sau marcajul voluntar pentru uh, alimentele din carne de vită. Președinția se va asigura că această propunere va progresa în următoarele luni, sperând să ajungem la un acord și aici. Un alt dosar asupra cărora ambele instituții se apleacă este bunăstarea animală. Un aspect decisiv al acestui dosar se va găsi pe agenda președinției în curând. Pe 10 noiembrie anul trecut, comisarul Dali a prezentat un raport legat de protecția animalelor pe timpul transportului. Comisia, raportul său, arată care este starea de fapt privind aplicarea acestei reglementări în Europa și care pot fi soluțiile pentru problemele deja identificate. Președinția se va asigura că și Consiliul examinează cu multă atenție acest raport. Este foarte important să vedem că noi, ca și politicieni, nu trebuie să uităm faptul că acest subiect interesează cetățenii europeni E vorba de transportul animalelor. Chiar dacă și știți că un milion de cetățeni europeni au semnat deja o petiție în acest sens, chiar dacă nu are forță de lege, asta ne dă nouă politicienilor un semnal foarte puternic legat de ambianța și opinia publică europeană pe acest subiect. De asemenea, vom examina cu atenție comunicarea Comisiei privind uh, strategia UE privitoare la protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015, care tocmai a fost adoptată de comisie săptămâna trecută. Aici Parlamentul este iarăși cu un pas înainte pentru că a adoptat propria sa rezoluție din proprie inițiativă în mai 2010. Era vorba de Planul de Acțiune eh, Bunăstare Animală 2006-2010. În acest context, președinția daneză va lucra împreună cu Comisia pentru a organiza o conferință pe acest subiect în Bruxelles, aici, deci pe 29 februarie și 1 martie anul acesta. Acolo vom discuta cu precădere subiecte cum ar fi ehm, bunăstarea legată de utilizator, punerea în aplicare și tot ce înseamnă bunăstarea animalelor și știința. Bineînțeles că vom avea toate părțile interesate invitate la această conferință, dar și Parlamentul, de bună seamă. Um, de asemenea, o chestiune care vizează atât producția animală cât și sănătatea uh, umană, este vorba aici de planul de acțiune împotriva uh, Uh, amenințărilor semnificative de rezistență la microbi. E vorba de un plan al Comisiei și reacția Consiliului. Știm că uh, o, o serie întreagă de persoane sunt afectate în fiecare an în Europa de această problemă, mii de persoane, și este o problemă care merită și ea să fie rezolvate. Vom avea o abordare holistică uh, implicând atât sectorul veterinar cât și cel al sănătății umane. În acest context trebuie să fim uh, atenți la cele două rezoluții adoptate recent de Parlament pe acest subiect atât de important. Conferința legate de acest subiect, deci combaterea rezistenței antimicrobiene, a venit momentul pentru acțiune comună, va fi Uh, organizate la Copenhaga pe 14 și 15 martie, scopul acestei conferințe fiind acela de a organiza un schimb de bune practici pe acest subiect și a propune acțiuni concrete în acest sens. Cred că este important ca Uniunea Europeană, ca principal producător de carne și exportator, să joace un rol important, semnificativ în promovarea unui adevărat sistem sigur și științific de inspecție a cărnii. Este important de subliniat faptul că eu nu cunosc multe despre acesta, uh, această inspecție a cărnii, dar este important, e important să subliniem faptul că tot ce înseamnă siguranța alimentară este vizată aici, dar este și o metodă sau o inspecție foarte oneroasă. Iată de ce uh, vom avea o conferință la nivel de experți pe 2 și 3 februarie pentru a discuta eventuale modificări ale legislației în acest sens. Deci, domnule președinte, permiteți-mi să închei by, dându-vă asigurări, dându-vă asigurări um, în ce privește președinția daneză, care va încerca să promoveze dialogul între instituții în următoarele luni și voi uh, uh, încheia această prezentare prin menționarea uh, faptului că programul nostru de președinție se numește Europe at Work, Europa la treabă, la muncă și pot să vă promit că vom lucra din răsputeri pentru a asigura un viitor sigur pentru agricultura europeană și pentru a ieși din criză, dar pentru a ieși din criză cu capul sus și pentru o creștere verde vom lucra împreună pentru agricultură uh, europeană, pentru pescuit și pentru siguranța alimentară în Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ich glaube, ein Applaus äh, Adevăr, cred că meritați aplauze. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea programului președinției. Un program foarte ambițios, foarte complex și ceea ce mi-a plăcut foarte mult este ceea ce ați spus la sfârșit. Europa înseamnă să conlucrăm, înseamnă să lucrăm. Avem, ne punem foarte multe speranțe în președinția dumneavoastră pentru ca să garantăm că prin legislație bună, prin propuneri bune și prin uh, tratarea problemelor adevărate, statele membre nu mai pot rezolva problemele singure, iar oamenii trebuie să câștige încredere. Aceasta se întâmplă când se iau măsuri de câștigarea încrederii și cred că acestea se regăsesc în programul dumneavoastră. Sunt foarte bucuros că vom putea să participăm la acest program, dar și colegii văd că sunt foarte nerăbdători, foarte mulți colegi vor să pună întrebări și acum vom începe, deci, cu 3 minute fiecare. Aș propune să facem două două runde de întrebări pentru ca să nu uh, punem prea multe deodată, fiecare vorbitor are trei, cuvinte, trei minute de timp de întrebare. Linda McKevin. Apoi, Crystal Schaldemuse. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc. Permiteți-mi să vorbesc în daneză către ministrul din Danemarca. Uh, uh, Mulțumesc, este o adevărată plăcere să uh, vă avem uh, printre noi în Parlamentul European și în cadrul Comisiei Envi. Pentru mine este dificil să am un punct de vedere critic, pentru că programul președinției dumneavoastră este unul deosebit de ambițios și sunt de acord cu uh, sigla dumneavoastră, cu logo-ul dumneavoastră Europa la lucru. Da, Europa trebuie să treacă la treabă. Și aș dori să vă întreb cum putem face ca statele membre să treacă și ele la treabă. Pentru că foarte des avem o legislație bună, dar problema este aplicarea ei, implementarea ei de către statele membre. Și atunci aș vrea să știu cum uh, procedează Consiliul în acest sens. A doua întrebare se leagă de rezistența antimicrobiană. Rezistența la antibiotice. Și știm că este un aspect foarte important pentru sănătatea umană. Și atunci, vă întreb, care sunt inițiativele concrete pe care le veți întreprinde în acest sector? Știu că există preocupări, știu că trebuie să acționăm, dar în același timp, în același timp știm că există puncte de vedere divergente. Există o mm, opinie mai restrictivă în uh, unele state membre decât în celelalte. Și atunci, Cum veți proceda? Un alt subiect, alimentele. S-a pus accentul pe prezența bisfenolului A în alimente. Mm, nu mai știu. De fapt, nu în alimente se corectează, doamna parlamentar, ci în ambalajele lor. Ei bine, cum veți trata această problemă a prezenței bisfenol A în ambalaje și recipiente? Unele state membre preconizează o interzicere a acestei substanțe și cum se va pune acest lucru în practică. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru acest program de lucru ambițios și sunt sigură că vom avea și noi de contribuit în cadrul propunerilor legislative. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristel Schalemuse. Și acum are cuvântul Esther de Lange. Um... Mulțumesc! vreau să vă pun o întrebare legată de alimentație. Înțeleg că există o uh, revizuire a, uh, a directivei specializate. Știu că este uh, o prioritate a președinției dumneavoastră um, și comisia noastră va trebui să voteze, însă pe baza tuturor amendamentelor care au fost înaintate, aș vorbi despre două pentru a vă cere o informare asupra situației actuale. În primul rând, dietele uh, cu conținut uh, caloric scăzut. Se uh, întrevede o, un transfer al acestor produse din cadrul specializat în cadrul general. Uh, Comisia noastră este preocupată de aceste produse cu conținut caloric scăzut. Există mai multe propuneri care spun că aceste produse ar trebui să rămână în schema specializată, a produselor specializate. Care sunt discuțiile în acest sens în uh, Consiliu? Și uh, un alt uh, subiect este uh, laptele pentru nou-născuți. Știu că în uh, unele țări nu există o piață în acest sens, însă avem 26 uh, de state membre una, unde aceste produse sunt puse pe piață și uh, produsele uh, adresate copiilor cu vârste de peste un an uh, pot fi încadrate în schema generală și atunci nu este nevoie de prevederi specializate de protecție, însă ce se întâmplă dacă directiva orizontală este um, abrogată și toate aceste produse sunt. Uh, ce se întâmplă cu toate aceste produse? Vor fi interzise sau vor putea fi puse pe piață în conformitate cu cadrul general legislativ? Deci, care, este, care sunt discuțiile în prezent în Consiliu? Și puteți să ne informați și despre celelalte subiecte din acest domeniu cu care vă ocupați, de exemplu glutenul sau nu știu ce alte subiecte tratați. Și credeți că veți Reușit să ajungeți la un acord în cadrul președinției dumneavoastră? Als nächstes spricht dann Chris Davis. Mulțumesc și acum are cuvântul Chris Davis. No, thank you, um, but, uh, Frederick Rees... Mulțumesc. Dar cred că colegul meu, colega mea dorește să vorbească întâi. Da, doamna Ries. Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc doamnei Gershkov, doamnei ministru, ieri vorbeam despre reprezentativitatea femeilor în uh, biroul nostru și Danemarca are o situație mult mai bună decât a altor uh, țări. Am uh, văzut uh, un prim-ministru femeie, un ministru al agriculturii femeie, ministru al sănătății femeie, care vom discuta în această după-amiază. Iată un lucru care ne bucură. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru toate prioritățile pe care le-ați prezentat aici. Am avut ocazia să le parcurg și în documentul uh, scris al președinției. Uh, ați vorbit despre economia verde, despre inovație, uh, competitivitate, ați vorbit despre sloganul dumneavoastră Europa la lucru, un slogan important și esențial, status quo-ul nu mai este o soluție. Intervenția doamnei de Lange, care îi mulțumesc de altfel, uh, privind uh, propunerea la care eu însă sunt raportoare, și anume alimentația specifică. Îmi permite să nu mai repet și eu acest subiect, însă Trebuie să vă spun că avem numai puțin de 500 de amendamente depuse. Uh, asta vă arată importanța, vitalitatea acestui subiect și acestei dezbateri și trebuie să înțelegem foarte bine care este situația în Consiliu în prezent pentru a vedea cum putem avansa pe aceste tematici controversate ca dieta cu conținut caloric scăzut, alimentele pentru copii în creștere, etc uh, dumneavoastră în materie de agricultură susțineți o Europa exportatoare și vă întreb, nu ar trebui să uh, ne uh, să avem și un plan de rezervă pentru a putea atinge o anumită autosuficiență. Mi se pare puțin ciudat uh, să văd toate fructele și legumele din supermarketurile noastre care vin din cele trei colțuri ale lumii. Cred că cel puțin din punct de vedere al mediului avem o problemă aici. Și vă întreb dacă în urma votului de săptămâna trecută de la Strasburg veți avea o inițiativă pentru a limita da problema risipei de alimente în Europa. Deseori este vorba despre alimente care sunt absolut um, comestibile, pot fi consumate și știu că în Belgia și în alte țări raportul Corona și votul care a fost uh, înregistrată acolo a, făcut, uh, a fost pe prima pagină a uh, toate ziarelor și cifra de 80 de milioane de alimente care sunt risipite poate să se dubleze în viitor. Iată un subiect uh, vital. Uh, și în documentul dumneavoastră vorbea și despre rolul foarte important al legislației alimentare, care trebuie să uh, ia în considerare interesele industriei și ați propus acolo mai multe măsuri. Um, dar ce uh, preconizați pentru IMM-uri? Pentru că între 80 și 90% din uh, țesătura industrială a Europei uh, este uh, formată din IMM-uri. Și între o jumătate de milion și un milion de euro este costul uh, pentru aceste IMM-uri, niște costuri care sunt uh, de nesuportat de către niște întreprinderi atât de mici. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Riz. Acum are cuvântul Satu Hasi. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și doamnei ministru pentru că a venit să discute cu noi această problemă, aceste priorități, de fapt. Aș dori să mulțumesc uh, dumnei dacă poate să ne dea câteva informații despre aspectele de mediu ale politicii agricole. Mă refer aici la secarea unor lacuri și la drenarea unor uh, zone umede în anumite regiuni, cum ar fi zona baltică. Una din, uh, unul din semnele faptului că, această, că Marea Baltică nu este în stare bună este că există multe zone fără oxigen care duc la eutrofierea acelor, uh, acelor regiuni și uh, zona Baltică și Marea Baltică este marea cu cea mai mare problemă de oxigen. Este în același timp însă și uh, una din sursele vitale în zona Baltică și de aceea se vede că acest aspect a fost neglijat în uh, politica agricolă a Uniunii Europene din cauza substanțelor care au interferat deci cu ecosistemul. Nu putem să corectăm situația în uh, zona baltică fără să garantăm o nouă abordare în politica agricolă. Și fiind dat că zona Bal Marea Baltică este foarte foarte importantă pentru uh, agricultură, aș vrea să întreb președinția daneză când veți introduce acest aspect în uh, reforma agriculturii? Mulțumesc, doamnă Hasi, spune președintele. Acum are cuvântul Crista Clas. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru că ați venit astăzi în fața Comisiei de Mediu. Comisia de Mediu se concentrează, bineînțeles, pe aspectele de mediu. Dumneavoastră ați menționat creșterea verde în domeniul agriculturii. Mi se pare foarte important pentru natura sănătoasă și pentru mediul nostru înconjurător sănătos. Din păcate, nu ați menționat reforma PAC decât foarte pe scurt și nu ați dat detalii prea multe. Pentru mine este foarte important însă să putem uh, trage concluzia ce face agricultura, de fapt, în domeniul uh, ecocondiționalității și a mediului. Știm că e nevoie de controluri, controle accelerate și știm că trebuie să facem mai mult pentru ca statele membre să se implice mai mult, să fie controlate mai bine, astfel încât uh, să avem rezultate bune la ecocondiționalitate. Același lucru se referă și la protecția animalelor și la transfer, transportul de animale. Primim foarte multe mail-uri de la apărători ai animalelor care se plâng de condițiile în care se fac transporturile de animale. Trebuie să controlăm și acest aspect. E vorba și de timpul de transport pentru uh, animalele care vor fi uh, tăiate, care sunt duse la abator, care trebuie să fie maxim 8 ore. Avem și reguli în domeniul uh, fitosanitar. Știți că aceste planuri de ale Comisiei trebuie să fie prezentate până la sfârșitul anului 2012. Aș vrea să vă rog ca la Consiliu să vă asigurați că se pun în aplicare reglementările uh, Comisiei pentru ca să avem planuri de acțiune naționale foarte eficiente. Poate au nevoie statele membre de susținere din partea dumneavoastră. Iar apoi o, uh, mai avem și o problemă legată de găinile ouătoare care nu trebuie să fie ținute în uh, cuști pentru sau dacă sunt ținute în cuști, atunci ouăle lor nu mai trebuie să fie vândute ca o ecologice pe piață. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Clas! Dan Jorgensen are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Mă bucur foarte mult să vă văd aici la Bruxelles. Pot să spun colegilor că o cunosc pe doamna ministru din Danemarca și nu cred că am putea avea un aliat mai bun în următoarele luni la Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Am o întrebare și un comentariu. Prima întrebare are legătură cu um, ecologizarea pacului. Ați menționat una din prioritățile dumneavoastră, ați spus că nu puteți intra însă prea mult în detaliu. Înțeleg acest lucru, dar poate că ați putea să îmi spuneți uh, câte ceva despre principiile pe care doriți să le urmați. Foarte multe organizații ecologice și-au exprimat îngrijorările, pe bună dreptate, zic eu, că s-ar putea să se spălăcească de tot și să se înverzească pacul, practic, fără să se adauge o valoare la această politică. Care sunt uh, prioritățile care trebuie neapărat păstrate? Cum puteți să vă asigurați că se ajunge cu adevărat la o ecologizare a acestei politici? Vă mulțumesc că ați uh, menționat campania uh, de ajutorare pe internet. Avem un milion de semnături uh, deja pentru această campanie și din comisia noastră au semnat mai mulți colegi. Uh, mă bucur foarte mult că este așa. Vreau însă să vă dau un argument suplimentar pe care îl puteți folosi la Consiliu, și anume că comisarul Dali nu a vrut la început să înainteze o propunere pentru o modificare a legislației, dar cei doi uh, predecesori ai săi, domnul Chiprianu și doamna Vasiliu, au promis că vor acționa în acest domeniu, să înainteze o nouă propunere înainte de sfârșitul ultimului mandat. Deci domn uh, comisar, de fapt și Barroso, care a promis acest lucru, are o problemă, pentru că a promis Parlamentului să facă ceva pe care nu l-a făcut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele lui Dan. Și acum mai avem doi vorbitori și aș zice să închidem după aceea prima rundă. Chris Davis și după aceea Carl Sluter. Chris Davis, da, mulțumesc, doamnă ministru. Sunt conștient de câte sarcină, de ce sarcină aveți uh, înaintea noastră, reforma PAC și alte chestiuni legate de sănătate. Să luăm reforma PAC, care este prioritatea mea personală pentru următoarele luni. Sunt conștient de faptul că pescuitul nu este tratat la nivel ministerial la fel de bine sau în prioritate, așa cum ar fi nevoie, ca să asigurăm o mare sănătoasă și o uh, pentru generațiile următoare. Știm că poluăm mările foarte rău și această oportunitate de a folosi reforma PAC trebuie să fie neapărat uh, folosită. Această oportunitate trebuie să fie folosită așadar pentru că, în primul rând, trebuie să ne întrebăm dacă avem uh, destulă susținere politică avem destulă susținere de la prim-ministrii Europei, din partea guvernelor. Mă întreb dacă aceasta ar trebui să fie sarșina noastră să facem presiune pe Consiliul să facă o declarație de principii asupra acestei probleme, deci să arate că toată lumea la toate nivelurile guvernamentale trebuie să se preocupe de această problemă și că nu este numai o chestiune de pescuit și nimeni nu trebuie să se ocupe de ea, nu este o chestiune prioritară. Trebuie să fie o chestiune prioritară pentru toată lumea iar una din problemele cele mai mari ale PAC până acum a fost reuniunea din decembrie anuală a Consiliului de Agricultură, în care miniștrii împart taxele și cotele fără să se gândească la nicio evidență și la fapte. Este nevoie de planuri pe termen lung de management, s-a spus, dar mi-e teamă că mulți colegi din Consiliu vor dori să nu cedeze vreo autoritate Parlamentului European sau planurilor acestora de termen lung în care și alții au ceva de zis. Puteți să ne spuneți câte ceva pe această temă? Mulțumesc! Mulțumesc, Chris David, spune președintele și ultimul vorbitor în prima rundă de întrebări, Carl Schlüter. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, și felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Bună ziua și eu voi vorbi despre transportul de animale. Ați menționat cele un milion de semnături pentru această temă. Crista Clas a luat deja cuvântul uh, tot pe aceeași temă. Dan a spus că ni s-a promis să se întâmple ceva. Vedem care este situația însă în continuare și în ceea ce privește implementarea. Comisia încearcă să arate că se schimbă lucrurile. Avem însă o problemă cu implementarea, avem o problemă cu legislația, dar haideți să ne concentrăm pe implementare, zic ei. Însă eu cred că pentru a îmbunătăți implementarea trebuie să reducem timpul de transport, atunci nu mai avem nevoie de um, locuri în care animalele să se odihnească și atunci implementarea devine mult mai ușoară. Nu ați menționat organismele modificate genetic din câte am observat. Mă întreb ce puteți să ne spuneți despre acesta, că și acolo avem o inițiativă cu un milion de semnături. Și, de asemenea, ați menționat și problema rezistenței la antibiotice. Avem anumite produse la care avem un marker de genă um, pentru antibiotic și vreau să vă întreb ce face Consiliul pentru a reglementa situația antibioticelor. Achizițiile publice sunt de asemenea o problemă destul de mare și cred că este un instrument important pentru a promova accesul pentru fermieri la piață și pentru a facilita uh, bunăstarea animalelor. Avem foarte multe cazuri în fața justiției la noi, unde municipalitățile au dorit să sporească protecția animalelor, dar curțile ne-au spus că aveau o problemă cu cazurile care se adună. Deci poate că ar trebui să influențați și acest lucru. Vă urez mult succes! Mulțumesc, Carl, și felicitări uh, pentru alegerea ta în funcție de vicepreședinte. Acum, doamna ministru, aveți ocazia să ne răspundeți. Thank you very much and thank you... Mulțumesc și mulțumesc pentru toate întrebările atât de importante pe care mi le-ați adresat. O să încerc să acopăr câte ore, câte ore am la dispoziție, cât timp. Da, da, știu, sunt întrebări atât de importante și o să fac tot ce pot ca să le dau și răspuns. Multe întrebări au vizat bunăstarea animală. Este foarte important ca noi, președinția daneză, să stabilim calendarul discuțiilor pe parcursul semestrului de președinție. Să stabilim calendarul și să punem pe masă documente legate de transport. De asemenea, să discutăm uh, raportul comisiei în acest sens, inclusiv indicatorii de bunăstare animală. Toate aceste lucruri vor fi discutate. Vom avea conferința de la Copenhaga și sperăm să avem și concluzii ale Consiliului tot pe acest subiect. Deci este foarte important și pot să vă spun că uh, îmi dau seama că anumite norme și regulamente din trecut uh, s-au dovedit greu de pus în aplicare, deoarece tot ce înseamnă găinile clocitoare, outoare, menționate de doamna Clas. La acest capitol trebuie să ne punem întrebarea legată de perioada de implementare și cât de lungă este aceasta de exemplu, dacă producătorii trebuie să respecte niște norme și un timp special pentru a construi cotețele și cuștile respective. Deci le trebuie să coincidă aceste perioade cu uh, ceea ce trebuie să facă producătorii, fermierii, pentru ca implementarea să fie cât se poate de transparentă. Trebuie să se facă aceste lucruri în etape. Uh, și iată, iată cum putem să ne asigurăm, într-un fel, că respectăm aceste norme, pentru că este absolut inadmisibil că unele țări nu respectă legislația. Și comisia mi-a transmis uh, ceva legat de găinile ouătoare uh, și acele uh, cuști uh, folosite, Comisia a introdus proceduri de încălcare și nerespectarea legislației împotriva a 14 state. După părerea mea, Comisia a mers foarte, foarte repede împotriva acestor țări și trebuie văzut și ce se va întâmpla uh, cu noua legislație și impactul începând din ianuarie 2013. Când e vorba de antibiotice, produse antimicrobiene, iată un alt șantier foarte important. Există foarte multe produse și medicamente care duc la rezistență. Ce putem noi să facem este eventual să uh, punem în mișcare o inițiativă noi, din proprie inițiativă. Deci uh, asta să zicem că o putem face noi, uh, o inițiativă în care țările scandinave să fie cumva în avangardă și apoi eventual să raliem și alte state. Am putea să facem și altceva. Am putea, de exemplu, să vedem, să repertoriem antibioticele. Să vedem cum sunt folosite ce conțin aceste substanțe și cum putem să reducem substanțele respective, atât uh, substanța ca atare, cât și uh, substanța activă antimicrobiană propriu-zisă care poate deveni o problemă. Deoarece cetățenii noștri în viitor trebuie să aibă ocazia și șansa să se vindece când sunt bolnavi. Și ar fi o catastrofă, catastrofă dacă uh, am fi în incapacitatea de a admite persoane la spital numai pentru că avem o problemă de antibiotice utilizate abuziv. Deci și asta, și acest subiect este um, prezent la loc de cinste pe agenda noastră de lucru. Acum, în ceea ce privește alimentele acelea speciale dar n-ați pus o întrebare foarte clară. Eu, să știți că mă aștept la o rezolvare în primă lectură. Nu cred că uh, dezacordurile sunt majore. Acum ne găsim uh, într-o fază preliminară, inclusiv la Consiliu. Știu că la Consiliu Consiliu avem un acord larg uh, legat de VLCD-uri care uh, trebuie să intre în această dezbatere, dar discuția continuă. Discuția continuă, trebuie să vă spun uh, cinstit și, bineînțeles, m-ați întrebat și despre gluten, de bună seamă. Cred că este foarte important inclusiv la nivelul Consiliului, următorul lucru, și anume ca acele persoane care suferă de intoleranță la gluten să fie protejate. Este extrem de important ca aceste persoane să fie la fel de protejate ca și ceilalți, celelalte. Poate că e vorba de etichetare, nu sunt sigură dacă asta trebuie să apară în regulamentul respectiv sau nu, dar cu siguranță acest dosar ne preocupă și el. Acum, o altă întrebare. Cum să punem la treabă statele membre? Haideți să fim serioși, eu cred că statele membre lucrează, nu stau de pomană cu toată, toată lumea lucrează. Suntem în plină criză financiară. Sunt, trecem prin vremuri grele pentru Uniunea Europeană, dar lucrăm, muncim. Uh, noi, președinția daneză, ne întâlnim tot timpul cu oameni care vor să facă ceva, care vor să schimbe ceva, care vor să avanseze, să progreseze. Dar Așa cum am mai spus și când vorbeam despre protecția și bunăstarea animalelor, este important ca în regulamentele noastre să putem să prevedem niște etape, niște pauze chiar în implementare, ca să ne asigurăm că toată lumea se mișcă în Europa. Deșeuri alimentare, food waste, sunt de acord cu doamna Reis, este o întrebare tot așa foarte importantă și mulțumesc Parlamentului pentru că a ridicat și această chestiune atât de importantă uh, în, pe ordinea sa de zi, în plenare. Uh, dacă am înțeles eu bine, acum nu pot să vă dau acum detalii despre ce se întâmplă la Consiliu în acest sens. Avem însă concluziile Consiliului din decembrie pe acest subiect și din punctul de vedere danez, uh, cel puțin, pot să vă spun că noi încercăm, de exemplu, ca toate cantinele uh, să fie cu produse uh, bio. Pentru noi ne interesează foarte mult acest subiect. Chiar este important pentru noi. Doamna Riz, de asemenea ați vorbit despre acea aută suficiență când vine vorba de aprovizionarea cu alimente. Uh, vă dați seama, bineînțeles, că Uniunea Europeană face parte dintr-o lume mondializată, globalizată, iar când vine vorba de exporturi și mai cu seamă în contextul crizei financiare, avem nevoie de bani, de influx de bani din afară. Deci avem nevoie de exporturi. Avem nevoie de devize. Doamna Hasi a vorbit despre nutrienți, și despre uh, eutrificare și despre zona baltică, un subiect foarte important. Uh, într-adevăr, știm bine că agricultura a provocat daune în trecut în acest sens și agricultura poate la rândul său, să fie o parte din soluția găsită. Uh, dacă ne gândim la directiva privind apa, uh, ea lucrează și va avea răsunet în, în următorii ani și și din perspectiva PAC este la fel de important să avem elemente clare legate de înverzirea acestor lucruri, greening, pentru că asta este tot așa la fel de important. O altă întrebare mi s-a, mi s-a adresat uh, legată de această înverzire, greening. Cum să ne asigurăm că aceste inițiative nu rămân uh, numai în sertare, ci se reflectă într-adevăr pe teren? O chestiune crucială. După câte știți, în acest moment avem acele subvenții, faimoase subvenții de la pilonul 1 cu 70% care trebuie plătiți și restul de 30 pentru că a avea restul de 30% trebuie să dai dovadă că ai făcut acțiuni verzi. Există mai multe mecanisme care explicitează acest, acest proces și în Consiliu se discută propriu zis care ar putea fi aceste elemente, acești, aceste, uh, acești factori, aceste puncte, de exemplu, diversificarea culturilor uh, sau alt gen de inițiative similare, dar cred că trebuie să avem mai multe elemente pe această listă pentru a să fim mai preciși. Când vorbim despre înverzire în Europa, avem așa situații diverse, nu-i așa? Legate de natură, de soluri, de tipul de agricultură și, bineînțeles că măsurile trebuie să fie pe măsură. Uh, Eh, iar dacă este să ne gândim la pilonul 2, și aici avem măsuri de înverzire, dar nu știm până unde se poate merge. Este o altă discuție. Nu am încă concluzii, pentru că Consiliul încă nu a discutat aceste lucruri. Dar uh, sunt idei pe care le adun și pe care încerc să, să se le parcurg. Doamna Davis, ați vorbit despre reforma politicii pentru pescuit. Ați întrebat dacă avem suficientă voință politică. Um, dacă vă uitați la ce se întâmplă la comisie și ce își dorește comisia, uh, cred că reforma care se dorește este una dintre cele mai durabile posibil. Această durabilitate este practic un fir roșu care parcurge această reformă a pescuitului. Însă ce important este să știm ce metode de lucru avem pentru a ajunge la rezultatul scontat. Sunt chestiuni uh, care trebuie abordate în acest proces, dar cred că am făcut deja destule progrese până acum și dacă vă uitați, uh, da, ați fost un pic negativă atunci când ați discutat concluziile, concluziile Consiliului și uh, acele tacuri. Uh, concluzii din decembrie anul trecut care uh, au hotărât să nu se suspende planul de pescuit pentru Marea Nordului și, de fapt, uh, Consiliul nu a făcut acest lucru, ci a menționat scopul legat de durabilitate, sustenabilitate acolo. Și, uh, într-adevăr, când vom discuta acest lucru pe parcursul președinției daneze, încă n-am ajuns acolo, pot să vă spun că și noi avem un uh, interes politic clar în acest sens. But, uh, there was a lot of different... Cred că am răspuns deja îndelung la întrebările noastre, deci vă mulțumesc foarte mult acum. Da, cred că trebuie însă să vorbim uh, pe larg aceste chestiuni. Trebuie să-și găsească un răspuns ne aflăm într-un moment important în care se elaborează legislație foarte importantă. Ajungem acum la a doua rundă de întrebări și are cuvântul doamna Morticaine. Ačiū pirmininkė. Iš esmės turbūt antram raunde klausimai gali ir, ir kartu. Mulțumesc. este posibil să se repete puțin întrebările, pentru că eu voiam să mă refer la politica agricolă comună. Comisia a prezentat uh, anumite propuneri, mai ales uh, în ceea ce privește ecologizarea PAC. Și ați spus că vor avea loc discuții, însă în ceea ce privește poziția Parlamentului European, constatăm diferențe între statele membre. Anumite state membre țin cont de agricultorilor, altele spun că costurile de administrare vor crește și că agricultorii vor fi obligați să-și reducă activitățile, să reducă diversitatea acestor activități pe terenurile agricole, dar nu știm nimic concret pentru moment. Cred că ar trebui să se organizeze un forum al agricultorilor și al guvernelor, un forum de discuții și mai am și o întrebare din pură curiozitate, aș spune. Mă refer la diferențele de calitate a produselor alimentare în diferitele state ale Uniunii Europene. Se spune că calitatea produselor alimentare variază de la un stat la altul. Nu știu dacă ați auzit uh, de acest gen de discuții. Ce părere aveți? Este într-adevăr diferită? Kallenbach. Mulțumesc. Doamna Kallenbach are cuvântul acum. Kallenbach, pardon. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, în multe domenii, doamna ministru, de fapt, a răspuns deja la întrebările pe care vreau să le pun, de exemplu, rezistența la bacterii. Aș vrea de aceea însă să extind însă întrebarea. Am făcut un studiu, am uh, primit un studiu acum câteva zile în care în Suedia s-a constatat că foarte multe materiale textile sunt tratate cu uh, stofe um, rezistente antibacteriene bacteriene și se pare că acestea intră în apa, uh, în apa freatică și astfel în ciclul uh, de alimente. Există o conștiință din partea comisiei, există deja o, o reacție din partea comisiei, se pare că și comisia a dat studii, a mandatat studii. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră această problemă a biocidelor? Ce plan aveți? Doriți să sporiți uh, aici cunoașterea în acest domeniu? Doriți să faceți studii? O altă problemă este uh, etichetarea acestor produse, care este prevăzută deja în directiva biocidelor, însă nu este prevăzută explicit. Problema care se pune aici este și uh, legată de nanoargint, S-a demonstrat că acesta este nociv, nu se știe însă cum, însă prin, prin materialele tratate intră astfel de stofe, de substanțe în uh, lanțul alimentar. Cred că ar trebui să se facă studii mai ample. Mulțumesc foarte mult, Karin Kadenbach, și acum are cuvântul Horst Schnellhardt. Da, mulțumesc foarte mult, domnul ministru. E foarte interesant să poți discuta direct cu președinția Consiliului, să afli care sunt obiectivele acesteia. Mi se pare foarte ambițios ce ne-ați prezentat aici. Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în momentul de față în Europa, vedem că trebuie să vorbim mai întâi de criza financiară, dar că am făcut foarte multe reguli în acest Parlament și statele membre nu le pun în aplicare. Aici este problema, de fapt. Începem de la început mereu. Reforma agricolă, în primul rând. Am vorbit foarte mult despre această reformă, nimeni nu vorbește însă despre alimentele sănătoase. Trebuie să începem mereu de la început, ca și cum nu vorbisem niciodată uh, despre toate aceste aspecte. Trebuie să se termine odată cu această contradicție și mie nu mi se pare că există o colaborare între comisarul de mediu și cel pentru energie. Cum vreți să rezolvați faptul că se vor uh, um, scoate din folosință mai multe suprafețe agrare pentru, agricole pentru a răspunde obiectivelor de ecologie eu nu sunt împotriva greening-ului, nu vreau să credeți asta, dar trebuie să acceptăm că se întâmplă acum în momentul de față această tendință la bază și că avem o problemă foarte mare pe care nu o discutăm. Vorbim într-o direcție, dar nu recunoaștem problema. Acum, în legătură cu transport, transporturile de animale, am luat foarte multe decizii în Parlament în legătură cu transporturile animale. Acum se vorbește numai de timpul de transport cine se ocupă de transporturile de animale și cine se ocupă de psihologia animală, se știe că, uh, la nivel de oameni de știință, nu uh, s-a demonstrat că nu timpul este problema, ci cât timp trece de la momentul încărcării până la momentul descărcării. Asta este ceea ce stresează animalele. Și nu e vorba numai de timp, e vorba de cum sunt dotate acele camioane, cum se procedează la transport, există o facilitate la încărcarea și descărcarea animalelor. Dacă le putem să facem uh, argumente populiste, să spunem că trebuie să fie timpul de transport mai mic de 8 ore și atunci le place la animale. Nu cred că este bine să procedăm așa. Doamnă ministru, vreau să vă întreb dacă puteți să nu uitați că sunteți responsabilă și pentru agricultură și că deci vă privește și pe dumneavoastră acest subiect. Important este însă că, ca toate domeniile să poată să fie discutate, pentru că acolo, în toate domeniile avem probleme și oamenii mor din cauza rezistenței la antibiotice. De exemplu, doctorului dă un antibiotic și, de fapt, persoana este deja rezistentă eu văd că persoane de 70 de kilograme primesc aceeași doză ca persoane mult mai slabe. Nu mi se pare în regulă. Altceva, o temă care a fost discutată săptămâna trecută și anume risipa de alimente. Ieri am fost la Săptămâna Verde. S-a discutat la acest uh, eveniment despre risipa de animale și vreau să clarific o întrebare de detaliu. Uh, ce se întâmplă cu data de expirare a alimentelor, care este foarte dificilă, este foarte falsă, mă scuzați. De fapt, consumatorul aruncă tot ceea ce depășește data de expirare și mi se pare foarte periculos. Eu cred că ar trebui mai întâi să discutăm despre acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Schnellhardt. Și acum Linda McEwen. Um, thank you, thank you, um... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru multele lucruri pe care ni le-ați explicat în această dimineață. Ați vorbit despre rezistența antimicrobiană și am avut o dezbatere în acest sens în Parlament. Din uh, păcate, Uh, unele persoane consideră că nu este o discuție relevantă. Când am vorbit însă cu cei de la Agenția Europeană a Medicamentelor, uh, am înțeles că mm, este o problemă care afectează nu numai uh, suprautilizarea acestor antibiotice la, la om, dar și la animale. S-a vorbit și despre petiția semnată de un milion de persoane, dar uh, există o petiție semnată de un milion de persoane nu numai la transportul de animale, dar și la uh, capitolul pescuit. Uh, nu trebuie să uităm că cetățenilor le pasă de uh, starea în care se află mediul marin, de starea în care se află agricultura. Nu e vorba numai despre o problemă care să se refere la împărțirea subvențiilor de la Bruxelles. Și în uh, țara mea aveam deja o problemă de sărăcire a rezervelor de pești încă de, dinainte de aderarea la Uniunea Europeană și trebuie găsită o soluție. Poate trebuie organizat un seminar cu experți și mă bucur că mm, stau alături de domnul Schnellhardt, care știu că este un uh, expert în capitolul, la capitolul de inspecție a, mm, cărni, a produselor din carne. Există preocupări legate de calitatea inspecției și de faptul că uneori inspecțiile se fac chiar în interiorul uh, companiilor producătoare și am dorit să existe inspectori cu adevărat independenți față de industrie, pentru a nu exista niciun fel de presiune asupra lor. Mulțumesc! Mulțumesc, Linda McEwen. Doamna Julie Gerling. A, nu, a plecat deja. Doamna Aucan atunci. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu voi vorbi în limba mea maternă. Mulțumesc, uh, Mete, pentru prezența ta aici. Mă bucur foarte mult să te revăd și, într-adevăr, avem foarte multe așteptări de la tine. Uh, și ca să intru în subiect, o să vorbesc despre două lucruri despre care se vorbește foarte mult. Uh, novel foods, alimentele noi. Însă, în ultimul timp am senzația că Consiliul și Comisia au abandonat subiectul, iar eu cred că Uh, există interese industriale, care nu sunt neapărat uh, europene. Dar citam în Herald Tribune că totuși și Spania, Suedia și alte țări europene ar avea totuși niște interese în acest domeniu și Danemarca joacă un rol foarte constructiv în cadrul acestor negocieri. Și atunci, poate că vei putea spune Comisiei că avem nevoie de ceva concret în acest domeniu. Și atunci când vorbim despre lucrurile importante pe care le susținem noi, nu trebuie să uităm că ne dorim o uh, reglementare în ceea ce privește animalele reproducătoare și o interdicție în acest sens. Uh, în ceea ce privește descendența, cel puțin până la una sau două generații. Și aici revenim la problema trasabilității. Comisia ne-a spus că nu este greu să se facă uh, trasabilitate în acest domeniu. Totuși, s-au manifestat foarte multe rezerve, ca să folosesc un eufemism. Iată ce trebuie să promovăm noi, pentru că nu există legislație în acest sens, la fel și nanotehnologiile. Uh, și el ar trebui să se afle pe ordinea de zi a președinției daneze. Știm că putem fi foarte constructivi și sperăm că veți avea ocazia să lansați o dezbatere pe aceste subiecte. Și mai sunt încă două aspecte despre care, voia să vor, despre care voiam să vorbesc. În primul rând, nu ați vorbit de, nu ați răspuns la întrebarea legată de organismele modificate genetic. Uh, și în al doilea rând, uh, Comisia Petiției a fost sesizată asupra unui caz din Danemarca referitor la scoicile din fiorduri. Știu că a, s-a dat un răspuns, însă în Danemarca se face ceva ce e interzis în celelalte țări și în contextul siturilor Natura 2000 e bine să primim mai multe explicații. poate că trebuie să vedem mai bine ce se întâmplă. Uh, într-adevăr, poate că se va ajunge la o pierdere de locuri de muncă și e păcat, dar nu trebuie create locuri de muncă care să astfel să dăuneze mediul înconjurător. Și pescuitul acum. Pescuitul în zonele vulnerabile, iarăși, e un subiect care trebuie tratat. Uh, trebuie să acordăm mai multă atenție protecției acestor zone. Dar pentru mine ce contează ce mai mult este clonarea acele alimente noi, novel foods. Domnul președinte, mulțumesc. Și domnul Karl-Heinz Florenz este acum ultimul vorbitor. Ah, dar văd că și domnul Karl Schlitter mai vrea să pună o întrebare de 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, domnul Florenț. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră. Antevorbitorii mei au adresat deja multe întrebări la care mă gândisem și eu, așa că nu le voi repeta. Săptăm, ce scuze, toamna trecută am avut șansa să particip la o conciliere cu Consiliul pe tema deșeurilor electronice și Consiliul European de Mediu ne-a implicat, aș spune, într-un mic dezastru, pentru că fiecare avea părerea lui, fiecare avea ceva de spus, nimeni nu era de acord cu celelalte opinii și de aceea vă încurajez, doamnă ministru, să fiți curajoasă și să știți că niciun stat membru nu are o viziune europeană suficientă. Toată lumea se gândește la interesele naționale De aceea vă încurajez să uh, vă asumați un rol mai global, mai important în cadrul Consiliului. Și o altă întrebare legată de concentrarea din ce în ce mai crescută a industriei vânzărilor. Mă gândesc la supermarketuri, uh, de exemplu, în Germania, 8 companii cumpără 80% din uh, carnea comercializată, ceea ce înseamnă câștiguri foarte scăzute pentru crescători. Și atunci vă întreb, cum ne putem asigura că aceste multinaționale, aceste lanțuri, uh, alimentare sunt oprite. Nu mă pricep foarte bine neapărat la acest sector, însă știu că pentru 2,50 euro pot să cumpere un pui întreg. Nu e normal pentru că jumătate din aceste costuri merg la costurile de transport și, de, și costurile de abator și atunci ce mai rămâne pentru crescători? Uh, și atunci trebuie să avem un demers mai local. Poate că uh, trebuie să ne gândim la o vânzare uh, locală pentru a asigura o relație mai puțin, uh, mai personalizată între toate elementele lanțului de aprovizionare. Și aș mai adăuga un argument, uh, pentru că eu însumi sunt agricultor și Știu că Danemarca are o situație dificilă, știu că uh, dacă, mă refer la transportul de animale, dacă Danemarca uh, vrea să transporte jambon din uh, Spania, are nevoie de un charter, de unde trebuie să mai discutăm de această perioadă de 8 ore. Da, hai să zicem că 8 ore e bine, dar de ce neapărat această perioadă și de ce să o aplicăm aici sau de ce să nu o aplicăm și în alte uh, cazuri? Și și s-a vorbit și despre data de expirare a alimentelor. Iată elemente care sunt impuse de companii și nu de consumatori. Și trebuie să inversăm raportul de forțe. Eu n-am nimic de spus când copiii mei văd, de exemplu, că produsele și-au depășit data de expirare, asta înseamnă că eu n-am ce să le spun, nu? Domnul președinte, Carl Schlitter mai are o mică întrebare și Apoi, domnul Schnellhardt. În ceea ce privește de prețurile corecte care trebuie să fie plătite producătorilor. Să nu uităm că trebuie să uh, plătim și pentru utilizarea ecosistemelor și a terenurilor. Și am o întrebare. La întâlnirea informală din iunie, ce părere aveți să invitați parlamentarii și miniștrii să beneficieze de aceleași condiții de transport de care beneficiază și, um, și animalele. Și să vedem cum se vor distra. Pentru că am vorbit de perioada de 8 ore și de condițiile în care sunt transportate animalele. Să aplicăm asta și să vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc. Și acum Horst Schnellhardt din nou. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Vreau să vă întreb ceva care mi s-a părut foarte important. Eu am fost raportor pentru regulamentul cu privire la igienă și ați vorbit despre controlele la carne. Aștept de multă vreme să știu ce se întâmplă. Vreau să știu care este calendarul în acest domeniu. Unde putem să contăm pe propunerea comisiei anul acesta? Mi se pare foarte important să Discutăm despre aceste chestiuni legate de igienă, care momentan s-au dovedit, dovedit a fi foarte bune în Europa. Însă, ceea ce se întâmplă pe abatoarele din Europa în momentul de față nu este reglementar. Avem diverse boli în momentul de față, alte pericole la adresa sănătății publice și trebuie deci să găsim o soluție. Eu vă întreb de aceea, când credeți că se mai poate în timpul președinției dumneavoastră oare face și acest lucru? Mulțumesc! Astfel am terminat și a doua rundă de întrebări. Și acum îi dau cuvântul doamnei ministru să, răspunsă, să răspundă la întrebări. Aveți cuvântul, doamnă ministru. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru întrebările acestea pertinente. Nu am prins una din întrebări, dar o să vedem pe parcurs. OMG-urile. Poziția din momentul de față este așa. Propunerea Barroso se află la Consiliul pentru uh, mediu și va fi discutată în martie la acest Consiliu. Nu sunt foarte optimistă, dar președinția va face totul pentru ca negocierile să avanseze pe baza propunerii domnului Barroso. Realizăm că, ne, că acesta este un dosar foarte dificil și vom încerca totuși să înaintăm o discuție și negocieri pe această temă. Președinția are această părere în ceea ce privește uh, acest subiect. Acum, în ceea ce privește novel foods, alimentele noi, m-ați întrebat uh, despre clonare și despre trasabilitate. Avem într-adevăr așteptări uh, din partea Comisiei. Consiliul așteaptă o inițiativă din partea Comisiei. Cam acesta este stadiul uh, situației. Folosim așadar uh, toate pârghile pe care le avem, dar aceasta este situația în momentul de față. Când e vorba de um, scoicile din fiordurile daneze, poate ar trebui să discutăm bilateral, pentru că nu am niciun uh, mandat prezidențial pe acest subiect. Nu există un dosar pe care să pot lua cuvântul în acest sens. Ați uh, menționat uh, de asemenea și uh, excesul de antibiotice și acesta este un subiect extrem de important atât în domeniul veterinar cât și în cel uman. Avem nevoie deci de ambele sectoare pentru ca să avem o schimbare de comportament. V-ați referit și la pește, la nevoia de pește. Cred că ar trebui, deci, să avem o discuție cu Consiliul uh, în ceea ce privește acvaculturile și în contextul reformei uh, pescuitului. E nevoie, deci, să vorbim și despre sustenabilitate, zic eu, când e vorba de inspecțiile private, v-ați referit la controlul uh, peștelui. Avem un regulament care să ne asigure că inspecțiile sunt credibile, că avem uh, cu adevărat o inspecție serioasă. Câteodată nu pot fi sigur de așa ceva. Nu cred că avem o concluzie a Consiliului în acest sens. Important este însă ca peștele să fie verificat. Am avut o discuție și despre eficiența în timpul uh, președinției daneze. Apoi, deșeurile electronice nu sunt uh, neapărat uh, domeniul meu de predilecție, adică, mai precis, nu am răspunderea pentru acest dosar. Avem directiva uh, în acest domeniu, știu că există foarte multe discuții, dar nu pot să vă dau vreo informare din punct de vedere al președinției. Pot să vă spun doar în nume propriu că uh, este un subiect foarte important. Este esențial să putem retrage metalele și substanțele nocive din uh, produsele electronice și să le folosim. Dacă îmi permiteți să vorbesc nu în calitate de președinție, ci în calitate de politician care vorbește cu alți politicieni, atunci da, pot lua poziție. Ați vorbit de dilema chimicalelor cu care ne confruntăm și vreau să vă spun că uh, în acest moment se știe, cred eu, că avem o problemă cu aceste substanțe chimice. Știm că aceasta are o problemă, are un impact pe sănătatea noastră, pe uh, fertilitatea femeilor și că suferim în momentul de față din cauza faptului că nu putem să oferim informații științifice solide în momentul de față. Acesta este unul din subiectele care ne preocupă cel mai tare pe noi ca politicieni și pe mine cel puțin. Mi-e teamă că în 20 de ani de acum încolo oamenii vor spune ați fost acolo, ați avut ceva de zis și ați fi putut să faceți ceva. Ceea ce cred eu este când e vorba de chimicale, să obținem documentație pentru a putea opri această tendință, astfel încât să nu mai avem un impact negativ pe fertilitate și pe sănătate. Probabil că o să mi se spună că unele persoane pot avea copii în Danemarca și că deci nu este foarte grav. Oricum, mă bucur că se întâmplă așa în continuare. Uh, dar oricum lucrurile avansează în anumite dosare, trebuie spus. Eu cred că ar trebui să tragem însă concluziile acum. Doamna O colegă a vorbit despre ecologizarea PAC. Există două aspecte importante în acest domeniu. Unul este capac să devină mai ecologică și să devină în același timp și mai puțin birocratică. Acestea sunt uh, provocările, cred eu, cu care ne confruntăm. Avem um, cetățeni care așteaptă un răspuns. Avem, de exemplu, în Danemarca foarte multe persoane care primesc subvenții. Trebuie însă să știm ce să le răspundem la întrebări. Este important să avem un regulament și controle în vigoare. Este important de asemenea să, fie, să meargă lucrurile cât se poate de puțin uh, democratic. Cred că am acoperit majoritatea întrebărilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte importantă și interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru, pentru anunțurile foarte clare pe care le-ați făcut, pentru informațiile importante pe care ni le-ați dat și temele pe care le-ați menționat uh, se referă la chestiuni care interesează cetățenii. Transporturile de animale, un milion de cetățeni au semnat o petiție. Președinția dumneavoastră va fi cea care la 1 aprilie va trebui să se confrunte și cu inițiativa cetățenească care intră în vigoare la 1 aprilie. Cred că aceasta nu va fi ultima inițiativă iar uh, petenții, deci cei care au semnat această inițiativă cetățenească, au posibilitatea să participe la o audiere aici în Parlament, în care este prezentă și Comisia, și Parlamentul, și probabil și Consiliul, sperăm noi. Sper să participe cât mai mulți cetățeni și președinția dumneavoastră. Mă bucur să văd că ați discutat despre politica agricolă și de pescuit care trebuie să fie mai sustenabilă. Vrem să vă ajutăm în acest sens. E un proces în care trebuie cu toții să învățăm și um, este una din uh, cele mai importante reforme, zic eu, după tratatul de la Lisabona, un uh, subiect foarte interesant pentru că noi suntem acum legislatori, colegislatori în acest domeniu și vom uh, ști să folosim această ocazie pentru ca lucrurile să nu devină prea birocratice. Vrem uh, să avem uh, soluții durabile. Ceea ce putem face pentru ca președinția noastră să fie un succes. O vom face, vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea cu care ați răspuns aici la întrebări. A fost foarte proaspăt, aș spune eu, ca uh, atmosfera, a fost foarte viu și vă urez mult succes, ne bucurăm să vă mai vedem, sunt sigur că aceasta nu este ultima dată, am văzut cât de, import, cât de dese sunt uh, summiturile, dar uh, poate nu reușim să ținem pasul cu ei, dar în orice caz uh, vom avea ocazia să o vedem cu, uh, uh, în aceste ocazii. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. So, die Sitzung ist dann unterbrochen. Wir fangen pünktlich um 15 Uhr wieder an. Se întrerupe ședința aici și reluăm la ora 15. Sper că toată lumea va fi prezentă la ora 15.